Bine. Innanzitutto una variazione dell'ordine del giorno. Bună ziua tuturor. Aș dori să vă semnalez o schimbare în ceea ce privește ordinea de zi. Vă propun ca numărul uh, 8 de pe ordinea de zi și anume cadrul strategic al UE pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față provocărilor legate de siguranța alimentară, în principiu este un punct prevăzut pentru mâine dimineață. V-aș propune să-l tratăm înaintea punctului 8, pentru că colegul nostru, domnul Tarabela, va trebui să plece mâine la ora 11.40. Dacă nu sunt obiecții, atunci ordinea de zi este adoptată cu această modificare. Dacă nu avem nicio observație până la finalul acestei ședințe, atunci procesele verbale ale ședințelor precedente sunt considerate ca fiind adoptate. Aș dori să vă amintesc faptul că ședința de astăzi este transmisă prin internet și există o sală de ascultare care este disponibilă. Ședința noastră mâine după amiază va avea loc în sala PHS 1A002. Deci vom schimba sala de ședință mâine. Vă urez tuturor bun venit la ședința noastră, doresc să urez bun venit și domnului comisar Cioloș și aș dori să încep ședința noastră amintindu-vă faptul că săptămâna trecută am reprezentat Parlamentul European la Consiliul Informal al Ministrilor pentru Agricultură, un consiliu foarte bine organizat de către președinția belgiană. Dezbaterile s-au concentrat asupra reformei viitoare a politicii agricole comune și asupra rolului primului pilon. Flexibilitatea și faptul că trebuie să se țină seama de specificitățile locale. În intervenția mea am amintit orientările Parlamentului European care au fost deja exprimate în raportul pe care l-am adoptat. E vorba de raportul Lyon. Am spus de asemenea și cred că astfel am interpretat spiritul uh, lucrărilor din comisia noastră că pe viitor n-ar ar trebui să avem un calcul simplu în ceea ce privește redistribuirea financiară, care nu ar fi o metodă foarte bună pentru că ar duce la o concurență între delegațiile naționale în ceea ce privește resursele alocate fiecărei țări. Va trebui să hotărâm pentru viitor să avem o politică eficientă care să țină seama de așteptările cetățenilor și să țină seama și de nevoile agricultorilor europeni. Sunt sigur că vom reuși să ne îndeplinim cu cinste rolul care ne revine colegiuitor. Vom da dovadă de spirit de colaborare cu celelalte instituții, Consiliul și Comisia. Așteptăm acum pe 17 noiembrie uh, momentul în care domnul comisar va veni în comisia noastră să ne explice cum anume vom uh, continua lucrările noastre în următorii doi ani. Acum vom începe imediat acest schimb de opinii cu domnul comisar, care ne va prezenta programul de lucru pentru 2011. Este un program foarte încărcat, bogat pentru această toamnă și există dosare importante care se află pe masa de discuții. Uh, măsurile referitoare la sectorul laptelui și sperăm că aceste măsuri vor putea fi extinse și către alte sectoare. Domnul comisar ne va informa de cadrul strategic pe care dorește să-l instaureze, tocmai pentru a avea o mai bună coordonare între politica de dezvoltare rurală și celelalte politici structurale. Domnule comisar, vă dau cuvântul imediat, tocmai pentru a lansa această dezbatere în sânul comisiei noastre. Mulțumesc! Merci, euh, monsieur le président. Vous avez... Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ați făcut deja o parte din munca mea, pentru că ați prezentat o bună parte din prioritățile pe care le are Comisia în domeniul agricol până la sfârșitul anului. Acest lucru demonstrează colaborarea foarte bună pe care o avem în, între Comisia Europeană și Comisia pentru Agricultură în Parlamentul European. De aceea, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mă primiți în sânul Comisiei, aș spune Comisiei noastre, Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a lucra împreună cu dumneavoastră. E pentru prima dată când vin în calitate de membru al Comisiei pentru a vă prezenta programul de lucru um, și acțiunile care se înscriu în cadrul tratatului de la Lisabona, ca urmare a discursului pe care președintele Barroso l-a ținut în fața Parlamentului European în plen. Avem astăzi ocazia să analizăm lucrurile în domenii, domenii specifice, precise referitoare la agricultură. Domnul președinte a precizat faptul că pe 17 noiembrie după amiaza voi fi în fața dumneavoastră, mă voi prezenta în fața dumneavoastră pentru a vă dezvălui o comunicare fierbinte, proaspăt ieșită de la cuptor a Comisiei cu privire la viitorul politicii agricole comune. Va fi imediat după ce voi ieși de la ședința colegiului care va adopta această uh, comunicare voi veni, deci, în comisia dumneavoastră, tocmai pentru a lansa un prim dialog uh, în jurul, pe marginea acestei uh, comunicări. Dar mai întâi, ceea ce este important, din punctul meu de vedere, în programul nostru de lucru până la sfârșitul anului, este să avansăm și să respectăm calendarul pe care l-am propus și pe care l-am uh, uh, definit împreună cu reprezentanții de la Comagri. În așa fel încât să reușim să ne aliniem cu față de tratatul de la Lisabona. Am făcut anumite promisiuni, am, am luat anumite angajamente, obiectivul fiind ca până la sfârșitul anului să putem să punem pe masa de discuții liniile principale în ceea ce privește politica agricolă comună. Să avem cele patru regulamente importante. Primul referitor la organizarea comună de piață, dezvoltarea rurală al doilea, finanțarea politicii agricole comune, al treilea, și cel referitor la plățile directe. Lucrurile avansează în funcție de calendarul pe care noi l-am definit împreună și curând vom fi în măsură să vă prezentăm uh, regulamentul referitor la plățile directe și la dezvoltarea rurală. La, cred că la începutul lunii decembrie vom avea și celelalte două regulamente în ceea ce privește finanțarea politicii agricole comune și plățile unice. Apoi vom continua cu 10 propuneri în domeniul modulării facultative al producției de tip ecologic, controlul, detectarea calității produselor agricolor și a sucurilor de fructe, vinuri aromatice și băuturi spiritoase. După care, în 2011, vom continua cu regulamente poate mai puțin importante, dar care au un rol precis în cadrul politicii agricole comune. După cum știți, avem un volum foarte important de legislație care trebuie armonizată. Ne-am dorit ca până la sfârșitul anului să putem să vă dăm deja posibilitatea de a fi în mod clar, formal, implicați în această nouă politică agricolă comună și abia apoi să venim cu restul uh, propunerilor. Am avut ocazia să spun în momentul în care am avut ședința cu responsabilii grupurilor politice, am avut ocazia să spun că acest calendar cuprinde anii 2010, 2011 și o parte din 2012. De deci, nu e pentru că lucrăm în mod lent, ci pentru că există un volum de lucru foarte important. Și acest volum trebuie să fie asigurat de serviciile noastre, în același timp cu pregătirea reformei politicii agricole comune fără a uita elaborarea pachetului legislativ pe care va trebui să îl prezentăm. Deci, serviciul juridic, serviciul tehnic vor trebui să se aplece asupra acestui dosar de armonizare față de tratatul de Lisabona. Dar, așa cum spuneam, insist asupra acestui lucru, ne-am dorit ca încă până la sfârșitul acestui an să putem avea linii clare, directoare în ceea ce privește viitoarea politică agricolă comună. Apoi, Aș dori să aduc câteva precizări pe marginea unei idei care a fost dezbătută în mass media. Scrisoarea comună pe care am trimis-o împreună cu comisarii Damanaki și ceilalți colegi uh, referitor la propunerea de a avea un uh, comitet Uh, care să se ocupe de fondurile legate de dezvoltarea rurală, fondul, fondul de coeziune, fondul social și fondul consacrat pescuitului. Și încă de la bun început aș dori să clarific un lucru în cazul în care n-am fost suficient, suficient de clari. Nu e vorba de o renunțare la uh, programele de dezvoltare rurală în beneficiul unui fond unic. Fiecare dintre cele patru fonduri își mențin bugetele, fiecare dintre cele patru fonduri își mențin obiectivele și fiecare dintre aceste uh, fonduri uh, au un regulament propriu. Ceea ce noi propunem este un cadru strategic comun, în așa fel încât să putem asigura o coordonare a acestor patru instrumente. Știți că în momentul în care m-am prezentat în fața dumneavoastră la audiere, înainte de numire, am spus în mod clar faptul că, după părerea mea, politica de dezvoltare rurală și are un loc de cinste în cadrul politicii agricole comune dar că voi face tot ceea ce am stă în putință tocmai pentru a asigura o mai bună coordonare cu celelalte instrumente structurale, iar acest lucru este în interesul nostru în interesul celor care asigură punerea în aplicare concretă a politicii agricole comune și de dezvoltare rurală, tocmai pentru a avea o mai bună eficiență la nivel local, regional. Obiectivul este să evităm acele zone cenușii care nu sunt acoperite nici de fondurile structurale, nici de fondul pentru dezvoltare rurală. Să evităm orice suprapuneri care de multe ori duc la neînțelegeri uh, și apoi, un alt obiectiv este să ușurăm modul în care acestea sunt puse în aplicare, în așa fel încât beneficiarul final să aibă acces la aceste fonduri cât mai repede. Uh, beneficiarul final fiind uh, instanțele, autoritățile locale, regionale, municipale. Deci, ne dorim un cadru strategic care să asigure această coordonare sporită și care va permite astfel politicii agricole comune, prin politica de dezvoltare rurală, să asigure o contribuție mai clară uh, la punerea în aplicare a strategiei UE 2020. Deci vroiam să fac această precizare încă de la bun început, în așa fel încât lucrurile să fie clare. Vreau să precizez ce înseamnă exact această inițiativă comună și, mai ales, ce nu înseamnă această inițiativă. Apoi, în ceea ce privește programul de lucru până la sfârșitul anului. Pachetul nostru legislativ, destul de important, pe care am avut deja ocazia să-l uh, discutăm în Parlamentul European, e vorba de pachetul legat de calitate. În luna decembrie, acest pachet vă va fi prezentat și multe elemente vor suscita cu siguranță un răspuns. Să nu uităm, raportul Scott a votat în Parlament. Pachetul acesta are drept obiectiv să asigure o mai bună protecție și o mai clară definiție a uh, denumirilor de origine controlată, denumiri geografice și așa mai departe. În așa fel încât, cel puțin acesta este obiectivul meu, în așa fel încât instrumentul legat de specialități tradiționale să fie mai puternic. Ne dorim de asemenea introducerea unor elemente noi. Spre exemplu, un sistem de etichetare pentru producția de tip local. De asemenea, un sistem de comercializare pe piață a produselor care vin în regiunile muntoase. În orice caz, va fi ocazia prin acest pachet calitate și, bineînțeles, cu modificările necesare față de celelalte regulamente, va fi deci ocazia să avem indicații clare despre locul precis unde aceste produse au fost realizate. Acesta a fost, aceasta a fost dorința multora dintre dumneavoastră. În paralel. Și până, tot până la sfârșitul anului, în paralel cu pachetul privind calitatea, va urma pachetul de propuneri legislative privind sectorul um, produselor lactate. Aici pe baza concluziilor grupului de înalt nivel, știu că ați avut ocazia și dumneavoastră să dezbateți uh, pe acest subiect în Comisia de Agricultură, au avut loc discuții și în cadrul Consiliului, așadar obiectivul meu principal cu acest, pe acest pachet este să oferim producătorilor și uh, actorilor economici din sector instrumente care să le permită să se pregătească pentru perioada post-cote la lapte. Sunt uh, convins că în momentul în care vom renunța la cota de lapte, sectorul uh, va avea nevoie de instrumente care să-i permită să aibă o anumită perspectivă și o anumită stabilitate. Producătorii au nevoie de aceste lucruri pentru a putea să aibă încredere și să continue să investească în acest sector. Așadar, aceste elemente multiple combinate ar trebui să aibă un impact pozitiv, uh, întărind astfel rolul organizațiilor profesionale sigur pe baza contractualizării cu un rol mai important pentru organizațiile interprofesionale și pe baza unei transparențe a piețelor care va permite organizațiilor profesionale și asociațiilor interprofesionale să își joace rolul specific la nivel local în cadrul diferitelor negocieri pe baza informațiilor clare și transparente uh, privind evoluția sectorului în termen de preț, de cantitate și vom avea ocazia să discutăm uh, despre acest subiect atunci când propunerea va fi gata. Și am vorbit și despre comunicarea pe care o vom prezenta în luna noiembrie, care va lansa un uh, proces de consultare publică. Parlamentul uh, se pregătește să joace un rol de co-decizie în pachetul legislativ care va interveni la începutul lunii iulie anul viitor, însă începând cu luna noiembrie vom avea ocazia să discutăm despre conținutul acestui pachet legislativ. Iată principalele proiecte legislative pe care le avem până la sfârșitul anului și vom avea ocazia să discutăm despre fiecare în parte. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie a te. Caro Dacian, abbiamo una lunghissima lista di iscritti a parlare. Acum uh, avem o listă lungă de înscrieri la cuvânt. Începem cu ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și domnului comisar pentru prezentare și pentru informarea pe care ne-a făcut-o. Trebuie să spun pe scurt, având în vedere că mulți mai așteaptă să ia cuvântul, vreau să accentuez faptul că trebuie să avem grijă să se aplice prevederile tratatului de la Lisabona în mod corect și de asemenea să se aplice regulamentele în așa fel încât Parlamentul aici să țină cont de contextul tratatului de la Lisabona. S-a vorbit de un pachet de inițiative și aici poate aș avea o întrebare. Dacă aveți propuneri să se mențină instrumentele existente în cadrul PAC sau dacă există instrumente care nu-și găsesc neapărat utilitatea și ar putea fi înlocuite cu alte instrumente pe care dumneavoastră le considerați importante. Ca să vedem cu ce instrumente lucrăm până la urmă. De asemenea, în ceea ce privește ă, comunicarea comisiei comună, acolo poate am putea să evităm tensiunile dacă președintele comisiei informează Comisia pentru Agricultură pentru a nu fi uh, puși în sta, într-un, într-o situație de nesiguranță, ca și cum n-am fi știut nimic despre această poziție. În același timp, uh, evităm tensiunile. Din partea grupului meu pot să spun că ne bucurăm că există propuneri în ceea ce privește politica agricolă comună și cu siguranță că există motivații atât în cadrul fracțiunii mele cât și în cadrul altor fracțiuni pentru a putea să cooperăm într-o îmbunătățire a politicilor agrare în Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Albert. Domnule președinte, eu também gostaria de manifestar... Domnul Capula Santos. Domnule președinte, și eu aș dori să vă spun cât de mulțumit sunt de prezența, de faptul că noastră sunteți prezent în comisia noastră. Suntem gata, suntem dispuși să colaborăm împreună cu comisia într-un mod foarte hotărât și angajat în uh, vederea programului de lucru pe care l-ați prezentat. Puteți să contați pe sprijinul socialiștilor. Aș avea două întrebări concrete de pus. Mai întâi, în ceea ce privește scrisoarea trimisă de cei patru comisari la care v-ați referit adinaori, grupul nostru, bineînțeles, a fost foarte mulțumit de această scrisoare și preocuparea exprimată era unul dintre elementele care figura în documentul referitor la orientările de viitor ale politicii agricole comune pe care l-am adoptat în luna mm, aprilie. Deci a fost o adevărată satisfacție pentru socialiști să vadă că a existat un răspuns la acest apel. Dar dacă e posibil, aș dori să ne spuneți cum anume, în mod concret, ați vrea dumneavoastră să organizați lucrurile. Intenția este foarte bună, însă am vrea mai multe detalii despre modul în care veți concretiza lucrurile. Și aș mai dori să vă pun și o întrebare de tip mai degrabă politic. După cum bine știți, săptămâna trecută, în cadrul dezbaterilor pe care le-am avut, știm că doi miniștri din două state membre influente din Uniunea Europeană au adoptat o anumită poziție prin intermediul unui document. Un document care se bucură de sprijin din partea socialiștilor. Însă sunt anumite aspecte în acest document pe care trebuie să le menționăm și față de care vrem să reacționăm. Ministrul francez și ministrul german în acest document spun că înainte de orice negociere înainte de orice criteriu de repartizare a fondurilor, ar trebui să vedem mai întâi repartizarea în procente a bugetului, care nu trebuie să se schimbe, lucru care ne îngrijorează, o poziție care ne îngrijorează. Uh, sunt cei care spun că pe viitor politica agricolă comună trebuie să fie mai echilibrată, mai justă, mai echitabilă pentru agricultorii din statele membre. Și atunci eu aș dori să știu dacă eventual Comisia respinge această poziție, acest document care pune anumite condiții în dezbatere. Și în final, domnule comisar, Cred că noi ar trebui să ne ocupăm de aceste chestiuni de planificare, de programare, însă trebuie să ținem seama și de posibilitatea, de riscul unor evenimente imprevizibile. Iar unul dintre aceste riscuri este uh, creșterea prețului la cereale, lucru constatat recent. Acest lucru e valabil în țara mea, spre exemplu, și știm că există foarte multe informații în mass media, în presă, pe marginea acestui subiect. Uh, cresc prețurile la cereale, cresc prețurile la carne. Eu sunt convins că Comisia este atentă la evoluția prețurilor pe piață. Știm că există acest risc să ne confruntăm cu o nouă creștere a prețurilor. Aș dori să știu dacă aveți un plan, o reacție față de acest risc. Vă mulțumesc. <clears throat> Thank you, uh, President. Uh, can I too just echo the uh... Mulțumesc, domnule președinte. Um, este într-adevăr un uh, program de lucru foarte mm, provocator și voiam să mă concentrez în primul rând pe problemele de calendar. Într-adevăr, uh, prin aceste acte de implementare pe care doriți să le promovați și apoi prin lansarea mm, comunicării privind PAC și necesitatea de a promova legislația în acest sens, considerați că nu va fi nicio problemă cu calendarul stabilit din cauza volumului de muncă sau um, legislația de implementare este suficient de necontroversată și ușor de um, trecut prin uh, întreaga procedură parlamentară. Va trece suficient de ușor prin întreaga procedură parlamentară și astfel se va putea respecta calendarul stabilit. Și care este de asemenea și uh, perspectiva bugetară pe diferitele domenii despre care ați vorbit? Vă rog să spuneți câteva cuvinte și despre abordarea strategică uh, pe partea bugetară, care evident este esențială. Și în cele din urmă, pachetul legislativ privind zonele defavorizate. Acolo nu se vorbește despre niciun fel de calendar. Uh, probabil că din câte Înțeleg, statele membre lucrează la criteriile biofizice și sunteți uh, gata să promovați și acest pachet legislativ? Mulțumesc. Grazie George. James Nicholson la parola. Uh, thank you very much, Chairman. Can I echo some... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Cred că, mm, în primul rând, ceea ce a spus astăzi înseamnă, arată că mm, comisia noastră va avea foarte mult de lucru, nu numai în următoarele luni, ci și în următorii ani, cred. Și consider că este momentul să trecem de la un mod de ascultare la un mod de acțiune. Pentru că uh, S-au spus foarte multe, se speculează foarte mult și uh, lumea este îngrijorată de ceea ce aude. Și cred că provocările pe care le are comisia noastră um, sunt legate de asumarea uh, responsabilității de codecizie și cred că trebuie să ne asumăm cu adevărat această responsabilitate. Este una destul de dificilă. Uh, Și nu cred că este o idee bună ca noi, membrii acestei comisii, să uh, citim în presă uh, anumite declarații pe care le-ați făcut. Cred că trebuie să fim ținuți la curent cu orice schimbări ale reflexiilor uh, din cadrul comisiei și sunt convins că dacă dezvoltarea rurală și pescuitul vor fi reunite într-un singur uh, domeniu, se va mm, crește uh, birocrația și se vor cheltui și mai mulți bani. Nu sunt uh, convins de argumentele dumneavoastră, domnule comisar, și aștept să mă convingeți. Am așteptat cu nerăbdare să am ocazia să lucrez cu dumneavoastră și uh, mai ales pe această parte care privește vol volatilitatea pieței prețul uh, alimentelor, prețul uh, la carne variază foarte mult și până în luna ianuarie a acestui an uh, prețul la făină, prețul la furaje va crește foarte mult, probabil cu 30% și mă întreb uh, care vor fi costurile acestei evoluții și cum vom aborda această volatilitate a pieței. Grazie, James. Mulțumesc, James. Martin are cuvântul. Ja, Herr Kommissar, uh, äh, sein umfangreiches Programm. Este un program foarte vast ce v-ați propus pentru următoarele luni și uh, cu siguranță că am luat și noi în serios această, acest subiect și sperăm să avem o abordare care să apere interesele tuturor. Găsesc, domnule comisar, că ați procedat bine uh, cu congresul din iulie, unde s-a deschis discuția pe acest punct și uh, s-a văzut că există interes deosebit pentru PAC care de altfel interferează cu multe alte domenii. Avem așadar interes să participăm la discuții și să continuăm acest proces în cadrul Parlamentului. Așadar, este necesar dialogul până la urmă, pentru că, trăgând linie și adunând, trebuie să se asigure și cadrul financiar al PAC uh, prin discuțiile cu colegii din Parlament. întrebarea, întrebările uh, care apar în discuție se referă la elementele pe care le veți introduce în PAC concret în ultima discuție în comisie, cred că am discutat foarte intens despre acest lucru și mulți colegi au ridicat uh, întrebarea referitoare la participarea producătorilor, uh, controlul pieței, anumite limitări impuse asupra cantităților și nu știm dacă ar trebui să facem noi o propunere sau veți uh, specifica dumneavoastră dacă există limite sau nu. Aceasta a fost întrebarea concretă. Vreau să vă mulțumesc că ați clarificat un subiect uh, confuzant pentru mulți și vreau să repet că ne interesează în continuare PAC. Trebuie să avem o linie comună de acțiune. Ceea ce urmărim este să creăm un cadru stabil pentru PAC și trebuie să ne depărtăm poate puțin de la politica pe care am avut-o în ultimii ani, pentru că a venit momentul să ne schimbăm perspectiva. Și suntem curioși să aflăm uh, care sunt premisele de la care porniți dumneavoastră și ce direcții propuneți. Începând cu 17 noiembrie încolo dacă veți beneficia de cooperarea noastră. Grazie Martin. Adesso Fontana la parola. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Fontana. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar. Pentru că de fiecare dată vine la comisia noastră și ascultă ceea ce avem de spus și mulțumesc pentru faptul că a ținut seama de raportul colegului meu, domnul Scott, în ceea ce privește calitatea. Și tocmai pe marginea acestui punct aș dori să vă adresez o întrebare în ceea ce privește acest pachet calitate. Putem pleca de la ideea că în acest pachet ar exista o măsură oarecare care ar pune capăt importului unor produse alimentare care vin din afara Uniunii Europene și care nu întrunesc cerințele de calitate. E vorba de concurență neloială și care creează dificultăți a agricultorilor europeni. Cred că aici avem un aspect important față de care Uniunea Europeană trebuie să reacționeze și sper că o va face repede. Mulțumesc, Lorenzo Fontano. Și acum au cuvântul coordonat, după coordonator au cuvântul orator în nume propriu și avem foarte mulți colegi înscriși la cuvânt. Nu uitați că mai avem și un atelier de lucru organizat după intervenția domnului comisar. Nu uitați că trebuie să-i lăsăm domnului comisar posibilitatea să răspundă. Doamna Iegle. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc, vă urez bun venit în comisia noastră și vă mulțumesc foarte mult că ați deschis discuțiile cu noi. Acest uh, domeniu al celui de-al doilea al dezvoltării rurale este foarte important și cred că toți vorbitorii au subliniat acest lucru. A fost nevoie de aceste clarificări furnizate de dumneavoastră în acest moment și uh, încercăm să vedem care sunt liniile clare de acțiune. Vreau să ridic explicit o întrebare. Este important să discutăm și cu ceilalți comisari. Cred că unul dintre cele mai importante puncte este să uh, discutăm cu uh, comisarii și să vedem cum văd ei viitorul. Trebuie să ținem cont și de uh, cerințele sociale. Domnule comisar, aș mai avea o întrebare. În ce măsură uh, purtați negocieri bilaterale? Avem acorduri cu Coreea. Eu sunt uh, vicepreședinta delegației cu Canada și din punctul meu de vedere convenția cu Canada nu ar trebui negociată în termeni foarte mm, înalți. Mi-ați putea spune cu ce anume aș putea contribui la aceste negocieri. Vă mulțumesc! Allora, il commissario risponderà a tutti, Però adesso darò la parola ancora a qualche collega. Comisarul va răspunde tuturor, însă pentru moment uh, o să dau cuvântul uh, câtorva colegi, comisarul va răspunde primei serii și după aceea comisarul va răspunde din nou. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră. Uh, dumneavoastră ne-ați prezentat în linii mari programul de lucru N-am să mă refer acum la problemele care au fost deja evocate de către colegi. Eu cred că uh, în ceea ce privește viitorul PAC vom avea cu siguranță ocazia să avem schimburi de opinii cu dumneavoastră pe viitor și sper că pe 17 noiembrie va fi un moment important când vom avea ocazia să analizăm în mod mult mai concret propunerea Comisiei în acest sens. Aș dori să mă refer la o chestiune foarte specifică pe care au evocat-o deja anumiți colegi, dar care cred eu că trebuie să fie aprofundată și să obțină un răspuns din partea Comisiei. În ceea ce privește prețurile pentru cereale, aș dori să știu cum anume uh, pe viitor acest sector va evolua în Uniunea Europeană și știm că acest sector al, uh, cât spre exemplu, creșterea animalelor, este deja afectat din această cauză, din această cauza acestei creșteri de prețuri de, și sunt convinsă, domnule comisar, că dumneavoastră sunteți conștient de faptul că productivitatea sectorului uh, creșterii animalelor este pusă sub semnul întrebării tocmai din această cauză, pentru că furajele reprezintă 65% din costuri. Și vedem că această creștere a prețurilor are o influență reală și așteptăm din partea dumneavoastră o reacție. Avem oare o rezervă suficientă de, cereală care, de cereale care să ne permită să facem fața unor situații de criză? unor situații neprevăzute. Am uh, ascultat faptul că dumneavoastră aveți anumite inițiative pe care doriți să le lansați, însă aș dori să știu și în acest sens care va fi, dacă aveți vreo inițiativă referitoare la problema pe care tocmai am evocat-o. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Tarabella. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, pe 14 septembrie a existat o poziție franco-germană pentru o politică agricolă comună post-2013. În prima uh, din punctul meu de vedere, unul din punctele slabe ale acestei poziții este faptul că, în prima parte, se consideră contextul mondial de volatilitatea prețurilor ca fiind o fatalitate. Uh, Uh, se propun uh, niște măsuri de securitate, se vorbește foarte mult despre cereale, uh, acest lucru este adevărat pentru lapte, pentru cereale, pentru multe alte sectoare agricole și aș fi vrut să știu dacă și dumneavoastră considerați că aceasta este realitatea, că um, situația este una de fatalitate sau dacă am putea să ne așteptăm ca începând cu 17 noiembrie să fiți mai proactivi și să demonstrați o voință de luptă împotriva acestei volatilități, pentru că oricare ar fi grupul căruia îi aparținem, vă veți bucura de o majoritate care va susține uh, poziția de combatere a volatilității pieței, care este principalul dușman al uh, producătorilor din orice sector ar veni ei. Domnul Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Comisia proponuje... Domnule comisar, Comisia sugerează că statele membre au posibilitatea de a limita sau de a interzice organismele modificate genetic uh, pe teritoriul lor sau pe o parte din teritoriu. Organismele modificate genetic, chiar dacă acestea au fost acceptate, aprobate la nivel european. Întrebarea mea este așadar, Comisia acceptă diferențele dintre nivelurile de competitivitate din cadrul PAC, pentru că unele state membre ar putea interzice uh, OMG-urile, dar alte țări nu. Și atunci ar exista o disparitate în sensul avantajului competitiv. Comisia vede interzicerea organismelor modificate genetic? Mulțumesc! it's your time. Domnul Iar, mulțumesc, domnule președinte. Am două scurte întrebări pentru domnul comisar. Vreau, în primul rând, să subliniez faptul că pentru mine a fost foarte importantă clarificarea de astăzi și va trebui să avem grijă să existe coordonare în așa fel încât să nu ni se scurgă niște bani printre degete. Pentru noi este foarte important să avem uh, o supraveghere foarte precisă a acestor fonduri. Există um, o problematică și anume aceea a zonelor defavorizate și am putea să rezolvăm repede această problemă dacă ne furnizați argumente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că vă aflați din nou printre noi. În primul rând, numele lui Albert Des și în numele meu propriu, aș vrea să vă asigur că nota celor două guverne despre care ați vorbit uh, nu are ca titlu Ne vrem banii înapoi. Uh, se spune doar că nu trebuie luată o decizie definitivă atât timp când nu se cunosc fondurile disponibile. Și nu este același lucru. Revenind la punctele abordate de domnul comisar, mai ales um, uh, pe pachetul privind laptele, care va fi publicat în această toamnă, trebuie să vă spun că nu am obiceiul să citesc exemple personale, dar am primit o scrisoare săptămâna trecută din partea unui coleg de universitate care este instalat în Normandia, în celălalt capăt al Franței și îmi explică că pentru prima dată în viață beneficiază de alocații sociale pentru că ferma lui nu mai este capabilă să îi asigure veniturile de subsistență și nu mai are suficiente fonduri pentru a-și mm, uh, hrăni familia. Iată așadar o realitate care din păcate este destul de uh, răspândită și despre care nu se vorbește suficient. Ea este specifică sectorului laptelui. Și atunci, domnule comisar, în propunerile pe care ni le faceți, am impresia că o să avem nevoie să vă susținem și mai mult dacă colegii dumneavoastră nu o să uh, vă mm, uh, sprijine suficient. În congresul privind sectorul cărnii din Argentina, reprezentanții Mercosur au vorbit despre o ofertă făcută de reprezentanții europeni legată de 400 de uh, milioane de tone suplimentare care ar intra în Europa. Nu știu care este poziția dumneavoastră în acest sens, dar dacă persoanele care sunt responsabile în cadrul Comisiei de negocierile comerciale sunt gata să uh, ne dea această lovitură pe la spate, atunci întreaga credibilitate a politicii pe care dorim să o dezvoltăm va avea de suferit. Și unii, nici alții nu vom avea capacitatea să negociem cu uh, mediul agricol pentru că vom pierde încrederea acestuia. Insist foarte mult și mesajul ar trebui să fie înțeles de întreaga Comisie Europeană mă exprim în numele tuturor colegilor mei din această comisie care vă vor susține pe această temă, iar comisia, așa așteptăm să nu fim trădați de către comisie. Grazie, Michel Delange. Mulțumesc, Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Întrebarea mea este și una de natură orizontală. Uh, așa cum spunea și oratorii pre- precedenți, se referă la poziția Comisiei față de politica de concurență Uh, multe din aspectele pe care le gestionați dumneavoastră se referă la concurență, la aceste politici. În raportul Bove, foarte multe lucruri pe care noi le-am cerut uh, nu există doar în această sferă a agriculturii, ci țin și de concurență. Ne putem, accepta pe vi- ne putem aștepta pe viitor la dezbateri uh, comune sau, știu eu, o comunicare sau vreun semnal oarecare din partea Comisiei despre modul în care Viitoarele discuții vor fi mai extinse, mai largi și vor ține seama și de acest aspect al politicilor pentru concurență. E nevoie de o discuție serioasă referitoare la viitorul politicii agricole comune, însă asta nu se poate face dacă nu evocăm și problema concurenței. Aș vrea să știu uh, dacă va exista vreo comunicare, vreun semnal din partea Comisiei pe marginea acestui subiect. Și poate că ar fi bine să ne prezentați deja câteva elemente, câteva detalii în cazul în care sunteți în măsură să faceți acest lucru. Am aprecia. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Erans Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în comisia noastră în această după amiază și aș vrea să ne vorbiți mai pe larg despre programul de lucru 2011. Toată lumea știe că vom vorbi despre reforma PAC, însă nu știm exact cum anume se vor distribui uh, fondurile. Eventual, dacă ați putea să ne dați anumite cifre sau să ne prezentați criteriile pe care dorește să le utilizeze uh, Comisia Europeană în ceea ce privește această repartizare. Și apoi, în ceea ce privește polemica legată de ajutorul uniform uh, pentru fiecare exploatare agricolă, noi am fi vrut să existe o clauză de salvgardare, pentru că uh, Știm că în țări precum Spania, spre exemplu, există foarte multe ferme de creștere de animale și uh, e o agricultură de tip intensiv și am avea nevoie de o clauză de salvgardare. Uh, producătorii spanioli au de suferit foarte mult în momentul de față. Apoi, Mă bucur de faptul că veți uh, menține această diferență clară între denumirea de origine geografică și uh, de origine protejată. Am dorit totuși să știm când anume vom asigura consumatorii europeni de faptul că produsele de calitate vor veni atât din agricultura europeană, din interior, cât și din afară. Deci va trebui să avem un nivel de exigențe pentru țările terțe echivalent cu nivelul de exigențe pe care îl avem pentru proprii noștri agricultori. Deocamdată știm că nu este cazul. Există anumite cerințe de respectare a mediului înconjurător, de protecția mediului, care nu se impun producătorilor din afară. Apoi, anumiți colegi n-au putut să fie uh, uh anumiți uh, agricultori n-au putut să fie prezenți în momentul în care a avut loc congresul uh, din Venezuela, li s-a confiscat pașaportul, au fost reținuți de guvernul din Venezuela cât timp de câteva ore și mi s-a cerut faptul să facem o referire la programele Uh, care sunt uh, în colaborare cu Venezuela și care sunt deosebit de importante pentru anumite regiuni precum uh, insulele Canare. Dacă vă puteți referi la aceste programe. Mulțumesc. Grazie, signor Danke, Herr Kommissar, dass Sie heute hier sind und uns Domnul Dosman, mulțumesc mult comisarului pentru prezența sa între printre noi și pentru mm, că a acceptat să răspundă la întrebările noastre. Aș dori să vorbesc despre două subiecte. S-a discutat deja despre zonele defavorizate și în mm, cadrul Parlamentului am aprobat un raport pe acest subiect prin care solicităm Comisiei să prezinte propuneri nu în cadrul uh, pachetului uh, privind reforma PAC, ci într-un mod separat, pentru că zonele defavorizate nu trebuie să dispară în compromisul general. În zonele muntoase și în zonele defavorizate este foarte important pe viitor să existe aplicarea principiului subsidiarității și a flexibilității. Aceste principii trebuie să fie promovate ca și în trecut. Însă acest lucru nu este neapărat garantat dacă uh, finanțările vor uh, intra într-un sistem foarte rigid și anume sistemul din uh, primul pilon. Și în al doilea rând, negocierile cu statele terțe. S-a vorbit despre Canada, s-a vorbit despre statele din Mercosur, dar și Maroc. Aș dori să știu cum decurgă negocierile cu Marocul, o țară foarte importantă în materie de producție agricolă. În uh, țara mea, fructele și legumele sunt importate în mare parte din Maroc o țară care nu este foarte departe de Uniunea Europeană, deci costurile de transport nu sunt foarte importante. Nu e vorba să deschidem larg ușa pieței europene uh, care se confruntă cu dificultăți pentru că este deja uh, inundat de, de, de produse externe și producătorii europeni uh, au dificultăți în a supraviețui pe această piață, având în vedere prețurile. Mulțumesc. Mulțumesc, este o problemă pe care o resimțim cu adevărat. Doamna McGuinness. Mulțumesc. Vreau să îmi repet uh, mulțumirile către domnul președinte. În ceea ce privește discuțiile între comisari, vreau să accentuez faptul că uh, politicile uh, comerciale și PAC au multe în comun nu trebuie să mergem împotriva interesului producătorilor europeni și nici împotriva interesului consumatorilor europeni. Când este vorba de acorduri comerciale. În al doilea rând, în ceea ce uh, privește comunicarea de pe 17 noiembrie, eu cred că trebuie să vină chiar uh, mai repede uh, și Comisia să ne prezinte opțiunile posibile de distribuire a finanțărilor. De exemplu, uh, trebuie să luați în calcul cât de delicată este situația. Există un grad foarte mare de nesiguranță. Poate că ar fi utile niște semnale directe și le-ați putea include? Un alt stat membru încearcă acum să uh, transfere fonduri uh, către departamentele publice. Este poate aceasta direcția în care mergem sau ați putea comenta asupra modului în care statele membre vor uh, face uz de finanțări în alte zone ale economiei lor naționale? Uh, și apoi am dorit să știm care este opinia dumneavoastră legată de contracte. Unele state membre și unii fermieri au îngrijorări legate de aceste contracte. Apoi transportul animalelor. Uh, la anul știu că va fi o inițiativă și aș vrea să sugerez să uh, punem bazele unei legislații mai ample în acest domeniu înainte de a decide dacă vrem însă mai mult, câteodată trebuie să ne gândim la ideea că mai mult nu este și mai bine. Dar așteptăm uh, comunicarea de vineri. Mulțumesc! Mulțumesc, Joseph René. Domnul Bove, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Domnule comisar, am ajuns cu oarecare întârziere din cauza trenului. E o informație asta. Trenul vine cu întârziere. Dar de câte ori vine la timp, nu mai e o informație. Aș fi vrut să intervin pe marginea a trei puncte. Primul, care a fost deja evocat, e vorba de raportul pe care l-am prezentat în Parlament, care a fost votat cu majoritate, o majoritate largă, și care cuprindea trei puncte importante. Costurile de producție, faptul că e nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește instrumentele de transformare, de prelucrare a produselor și de distribuție, care astăzi obțin cele mai multe marje uh, financiare și al treilea punct, lupta împotriva speculei. Mai mulți colegi au intervenit pe această temă. Nu, uh, s-a evocat și problema calității, însă să nu uităm specula, pentru că e vorba de actori care nu sunt pe piață, dar care speculează pe marginea cerealelor. Când ne uităm la ansamblul tranzacțiilor fă făcute astăzi, doar 7% din tranzacțiile mondiale corespund uh, unor cantități reale pe piață. 93% de fapt sunt total uh, în afara producției. Deci vedeți că aici avem o problemă de fond. Știu că dumneavoastră v-ați întâlnit și ați discutat acest subiect, uh, v-ați întâlnit cu comisarul Barnier. Întrebarea mea este o întrebare centrală, care, bineînțeles, uh, trebuie să fie uh, analizată înainte de reforma PAC. Apoi, în ceea ce privește calitatea, știu că dumneavoastră sunteți atent față de problema calității. Dar știm că există o anumită serie de, o serie întreagă de proiecte care se dezvoltă în Europa și care nu țin seama de această logică a calității și care ar putea distruge teritoriile rurale. Spre exemplu, un proiect uh, de abator pe care l-am vizitat în Saxonia de Jos. Un proiect unde se prevede uciderea a 27.000 de pui pe oră. Asta înseamnă că e o, o chestie colosală. Deci peste 500 de uh, crescătorii de uh, pui vor alimenta această structură. Dar noi știm că peste 500 de mii de euro vin din partea Europei pentru a finanța un astfel de proiect. Ori mie mi se pare că aici avem o adevărată contradicție. Trebuie să fim atenți la astfel de proiecte care au un impact economic, un impact de mediu, un impact social, bineînțeles. Și Trebuie să ținem seama și de aspectul de bunăstare a animalelor, care este agricultura pe care ne-o dorim. Spun asta și mai sunt și alte proiecte care se derulează, spre exemplu, în Polonia, unde firma uh, Smithfield uh, organizează crescătorii de porci imense, fără să respecte normele europene. Eu cred că aici avem o problemă de conținut, de fond, o politică de calitate, sunt de acord. Însă peste tot, nu doar în anumite regiuni uh, specifice. Apoi, chestiunea laptelui a fost deja evocată. Ne dorim transparență, ne dorim contracte clare, ne dorim mijloace de negociere, ne dorim ca organizațiile interprofesionale să poată să participe uh, ansamblul actorilor trebuie să fie implicați. Ori, din păcate, știm că există anumite țări, spre exemplu în țara mea, unde actorii, uh, organizațiile interprofesionale au un statut aparte. De aceea ar trebui ca Uniunea Europeană să definească cine anume poate să participe la aceste dezbateri. Și un ultim punct, pentru că nu vreau să vorbesc prea mult, s-a evocat deja chestiunea organismelor modificate genetic. Să știți că marea majoritate a statelor din cele 27 de state membre în ședința de săptămâna trecută au spus că nu sunt favorabile, sunt chiar ostile propunerii făcute de domnul Dali. Ceea ce mi se pare astăzi uh, important, în loc să continuăm cu această propunere, ar trebui poate să întărim dezbaterea pe marginea OMG-urilor la nivel european. Să vedem dacă această coexistență între OMG-uri și celelalte culturi este posibilă. Avem nevoie de expertiză. Știm că astăzi expertiza referitoare la organismele modificate genetic este o expertiză neclară uh, deținută de multinaționale. De aceea aș fi vrut să atrag atenția Comisiei pe această temă, pentru că mie mi se pare că toate aceste elemente fac parte din credibilitatea politicii agricole comune. Bine, eh, adesso Agnò e poi Sechireschi. Bine, Agnò. Chairman, uh, forgive me if I bring item 11. Iertați-mă dacă ridic uh, punctul 11, însă uh, comisarul este prezent astăzi și nu va fi prezent și mâine. S-ar putea să avem mai mare încredere în viitorul a legislației dacă legislația care a fost deja adoptată ar fi aplicată mai bine și mă gândesc la uh, actul care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2012 fiind despe- privind um, uh, privind clocitoarele. nu spun niciun nume aici, însă nu s-au făcut foarte multe lucruri uh, din cauza uh, sistemului din cauza schimbărilor care sunt necesare în sistem și mă întreb uh, ce va face um, Comisia în acest sens față de costurile de peste 30 de euro care sunt uh, valabile pentru uh, fiecare găină. Um, mă întreb ce se va întâmpla cu sistemul unei, necesar de etichetare și cu interzicerea clocitorilor. Domnul Nevski și apoi domnul Schmidt. Formując nowe założenia polityki rolnej, należy sięgnąć do doświadczeń i dorobku. Domnule comisar, cred că în cadrul PAC ar trebui să facem uz de achiul uh, acestei politici. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor zone importante, de exemplu, uh, diferențe de natură climatică, de natură structurală între statele membre ar fi posibilă o unificare, o uh, uniformizare a PAC în așa fel încât să nu îi scadă din eficiență? Este foarte dificil să facem uz de aceleași instrumente, date fiind condițiile diferite uh, în care se află diversele ferme. Menținerea producției în condiții foarte dificile și nu mă refer numai la cele mai vulnerabile zone, dar aș vrea să mă refer și la zonele unde scade sau aproape că dispare de tot producția. Nu există susținere pentru uh, producție și atunci aceasta va dispărea în anumite zone. O altă chestiune. Uh, încercăm să evităm un subiect delicat. Uh, nu vrem să fim intervenționiști, dar în agricultură, este un domeniu atât de specific, de exemplu, diferențele climatice, diferențele de, uh, meteorologice, de climat, ar putea uh, să devasteze piața dacă nu uh, sprijinim producția. Așadar, în anumite măsură, trebuie să intervenim, pentru că altfel nu va exista stabilitate pe piață. O altă problemă care se ridică, separarea dintre ă, dezvoltarea regională și dezvoltarea rurală. Unde încetează una și unde începe cealaltă. Dacă vorbim de uh, dezvoltare rurală, eu cred că cele două elemente ar trebui transferate într-unul singur și aș vrea să vă felicit și să vă rog să-mi explicați specificul PAC, achiul, uh, să dați aceste explicații atât publicului cât și politicienilor, pentru că unii politicieni, uh, de unde vin eu, nu știu aceste lucruri. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Schmidt. Urmează domnul Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că la acest moment, domnul comisar este deja copleșit de întrebări. În ceea ce privește strategia de care se vorbește atât de mult și pe care o așteptăm uh, referitoare la um, etichetare, cu siguranță că sunt măsuri care se pot lua în anumite zone care să garanteze calitatea pentru consumatori. În ceea ce privește transportul animalelor, ne dăm seama că lucrați la această problemă. Cheia este o implementare mai bună, nu este neapărat nevoie de altă legislație. Acesta este răspunsul, nu să venim cu mai multe texte legislative. Este complicat Înțelegem că problema zonelor defavorizate este delicată și vrem să vedem cum abordează Comisia această problemă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vacivoschi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului comisar pentru prezentarea planurilor legislative sunt câteva chestiuni importante aici, dar vreau să ridic o întrebare. Există demonstrații numeroase ale producătorilor din uh, domeniul creșterii de bovine și de ovine, mai ales în ceea ce privește marcarea animalelor. A fost o chestiune la care s-a referit uh, Belgia, de asemenea producătorii germani mi-au prezentat o situație dramatică, o luptă pe care trebuie să o dea cu sistemul birocratic pentru că până la urmă uh, animalele au timp de odihnă, dar după căderea serei fermierul trebuie să stea la computer și să facă aceste situații și înregistrări. Nu este deloc logic pentru că nu există date complete și este foarte greu să se urmărească, mai ales în cazul animalelor separate. Vreau să știu uh, care sunt semnalele din punctul uh, dumneavoastră de vedere și ce va face Comisia să se schimbe această situație. O altă chestiune se referă la OMG-uri. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți aici, pentru că Uniunea uh, Europeană este foarte mult în favoarea biodiversității și OMG-urile nu prea merg bine uh, Uh, cu biodiversitatea, excluderea OMG-urilor din uh, schemele de ajutor financiar este soluția pe care o luați în considerare și aș vrea să fiu de acord cu domnul Bove care se referea la problema fermelor uriașe. Cred că Comisia Europeană ar trebui să abordeze această problemă pentru că um, aceste dimensiuni uriașe din sectorul industrial sau agricol nu sunt exact direcția potrivită. Aș vrea să mă alătur uh, îngrijorărilor lui. Mulțumesc. Vicepreședinte Niculescu. Domnul Niculescu. Mulțumesc. Domnule comisar, trei întrebări scurte și foarte precise. Ați prezentat deja calendarul de lucru al Comisiei cu privire la propunerile legislative viitoare știu că ați avut uh, recent o întâlnire importantă cu Confederația Europeană a Tinerilor Agricultori, care au fost foarte interesați de programele de instalare pentru tinerii fermieri. Doresc să vă întreb care va fi locul acestor programe în viitoarea arhitectura programelor de dezvoltare rurală și ce măsuri aveți în vedere pentru a le face mai accesibile și mai eficiente. De asemenea, aș dori să vă întreb uh, dacă aveți în vedere măsuri specifice pentru exploatațiile agricole de subzistență și, în ultimul rând, mă alătur colegilor care au ridicat deja problema documentului semnat de guvernele din Franța și din Germania prin care stabilesc poziția lor cu privire la viitorul politicii agricole comune. Franța și Germania, practic, resping un nivel fix european al plăților pentru plățile directe și susțin că nivelul plăților directe trebuie să fie stabilit în corelație cu situațiile bugetare nete ale statelor membre. Nu înțeleg exact uh, uh, semnificația acestei uh, prevederi, acestei fraze din documentul menționat și aș vrea să comentați dacă se poate pe marginea acestui subiect. Mulțumesc. Bine, gli ultimi due interventi, onorevole Rubics. Rubics. Domnul Rubic. Domnul vă rog. Mulțumesc, președinte. Aș vrea să-mi exprim satisfacția față de faptul că vă avem aici prezent ă, destul de frecvent și că ne ascultați, nu ascultați numai guvernele, dar și parlamentarii europeni care își reprezintă votanții. În sectorul agricol în țara mea există îngrijorări referitoare la faptul că se discută foarte mult despre uh, reducerea și apoi eliminarea plăților directe. Aceste, dire aceste plăți sunt de la 4 până la 6 ori mai mari decât în altele. Așadar, există discuții despre faptul că acestea ar putea dispărea în totalitate. Unele dintre aceste plăți ar trebui cuplate cu producția. Alții spun că nu ar trebui să se să dispară pur și simplu și, domnule comisar, aș vrea să ne spuneți ce se face în plan legislativ pentru a se face dreptate în acest sector. Mulțumesc! Alves. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, fermierii din zona mea sunt foarte îngrijorați și trebuie să spun că și eu, într-o anumită măsură, sunt îngrijorat. Vedem uh, cum se ajunge la un final al regulamentului și vedem cum grupuri multinaționale și asociații de producători uh, dezechilibrează piața. Aș vrea să știu ce aveți de spus în această privință și referitor la posibilitatea de a reveni la regulamentul de ajutorare. S-a spus că trebuie să trăim cu mai puțin bani din PAC, așa cum uh, s-a spus la audierea din Comisia Regii ieri. Dar dacă măsurile de reglementare a pieței uh, credeți Comisia că aceste măsuri vor merge dincolo de contractare și vor uh, lăsa pe din afară distribuitorii? L'ultimo intervento Стоянов. Poi... Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Domnul Стоянов, domnule președinte, vreau să fiu foarte succint. Am o întrebare specifică referitoare la plățile directe către Bulgaria și România. După cum știți cu toții, și sunt sigur că știți și dumneavoastră acest lucru, domnule comisar, există plăți pentru România și Bulgaria numai parțiale. Uh, acestea se duc numai parțial la fermine, fermieri și se pare că această situație va continua până în 2016. Aici, în comisia noastră, s-a ridicat această întrebare de mai multe ori și acum am impresia că colegii mei uh, sunt împotriva acestei discriminări, acestei aplicări de standarde duble. Comisia ar, intenționează să atingă limita maximă uh, de plăți la România și Bulgaria? Pentru că sunt sigur că știți că fermierii din aceste țări sunt cei mai săraci și nu ar trebui să fie discriminați în acest fel. Mulțumesc! La parola, prego. Magyar nyelven szeretnék kérdezni a 2015... Mulțumesc. Vreau să adresez o întrebare care se referă și la președinția Ungariei în 2011 în ceea ce privește siguranța dezvoltării regionale. Din acest punct de vedere, ne referim la agricultura maghiară și vreau să menționez Gartner 2013 uh, și poziția Ungariei în acest context. Fermierii mici din Ungaria așteaptă cu nerăbdare ca PAC în Europa să se îmbunătățească și să îi favorizeze. În acest context, pot menționa și că Europa a cooperat uh, și a um, accentuat cooperarea cu alte organizații. În ce măsură se pot um, pregăti micii fermieri din Ungaria pentru președinția ungară? Pot ei influența în vreun fel președinția ungară? cât de important este uh, sprijinirea statelor membre vechi și statelor membre noi, uh, cum ajungem la un nivel mediu între acestea două. Mulțumesc! Am făcut un lung interrogatorio. Ați ascultat un uh, întreg interogatoriu, o serie foarte lungă de întrebări și îl rog pe domnul comisar să ne scuze pentru lungimea acestor întrebări, acestor întrebări și acum uh, ascultăm răspunsurile. No? Cum tu Câte minute îmi puneți la dispoziție, domnule președinte? maximum de chestiuni. Voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări, însă pentru început vă rog să mă înțelegeți, voi elimina câteva lucruri din răspunsuri și o să vă și spun de ce. În primul rând, aspectele legate de comunicarea privind viitorul politicii agricole comune. Aici cred că înțelegeți foarte bine, oricare dintre dumneavoastră ar putea fi în locul meu, reprezint Comisia Europeană, atât timp cât textul nu a fost adoptat de Comisia Europeană, nu pot să fac observații legate de propunerile mele de acolo, pentru că nu ele contează, ci contează propunerea Comisiei. Și sper că textul final care va ieși din Colegiul Comisarilor va fi cât mai apropiat sau poate chiar identic cu propunerile mele. Dar permiteți-mi să nu fac uh, niciun fel de observație și să nu intru în detalii legate de propuneri uh, despre care voi uh, vorbi, vă spuneam, în după amiaza zilei de 17. Știu că sunteți nerăbdători, dar să nu credeți că vă ascund ceva. Este normal, nu pot să prezint ceva ce nu are încă o valoare juridică. În al doilea rând, poziția franco-germană. Cred că cel mai bine ar fi să invitați pe cei doi miniștri, dacă sunteți atât de interesați de această poziție, pentru ca ei să vă explice în mod direct. Eu nu pot să uh, comentez poziția fiecărui stat membru. Uh, vom face acest lucru în momentul în care discuțiile vor avea loc în Consiliu și veți avea și dumneavoastră ocazia să discutați cu Consiliul în cadrul procedurii de codecizie, dar eu nu pot să fac uh, comentarii legate de poziția uh, celor două guverne, cum nu pot să fac comentarii legate legate de pozițiile statelor membre. Uh, acestea sunt discutate în Consiliu și asta este tot. Cred că este un lucru bun uh, că statele membre se preocupă, pun întrebări, pregătesc um, poziții, dar nu voi comenta această poziție, chiar dacă Franța și Germania sunt două state extrem de importante și poziția lor va conta foarte mult în procesul decizional. Dar mai sunt alte 25 de state membre în plus. Deci, nu pot să comentez pozițiile statelor membre. Apoi mi-ați pus foarte multe întrebări care nu sunt legate de portofoliul meu, sunt legate de portofoliul comisarului Dali. Întrebările legate de organismele modificate genetic, cele legate de transport, de bunăstarea animalelor. Deci, permiteți-mi să nu mă exprim pe niște aspecte uh, pe care este competent un alt coleg care ar putea veni să vă ofere detaliile cerute. Deci pot să renunț la întrebările care nu țin uh, de portofoliul meu. Acum cele legate de comerț țin de portofoliul meu pe partea de negocieri uh, în cadrul comerțului agricol. În ceea ce privește Mercosur, nu știu ce a declarat uh, colegul meu Karel de Gucht în Argentina, dar știu ce am făcut eu și ce nu am făcut și spun foarte clar, nu voi fi în măsură să prezint o poziție privind agricultura atât timp când nu s-a făcut o evaluare uh, corectă de impact și sper să dispun de această evaluare până la sfârșitul anului și atunci până la sfârșitul anului voi prezenta propuneri care încă o dată se vor încadra în mandatul pe care îl are Comisia, dar atât timp cât nu dispunem de această evaluare a impactului, nu pot să fac propuneri. Nu am făcut nicio propunere, nu am făcut nicio promisiune. Știți foarte bine, am fost transparent și voi continua să fiu transparent pe acest subiect și în viitor. Comisia are mandatul de a negocia, așadar au loc negocieri, însă vă rog să aveți încredere în mine chiar dacă această deschidere a pieței uh, poate fi benefică pentru întreaga economie europeană, nu cred că trebuie să mergem până uh, la a sacrifica investiții pe care le-au făcut europenii în agricultura lor proprie, pe teritoriul lor, pentru politica calității. Deci nu cred că trebuie să le sacrificăm. În orice caz și eu am niște linii directoare pe care le voi respecta și pentru moment nu fac nicio propunere uh, în ceea ce privește Mercosur. Acum, legat de Canada, lucrurile nu progresează prea mult. Uh, de la preluarea mandatului nu s-au înregistrat progrese semnificative. Canada este destul de, destul de circunspectă uh, în ceea ce privește propunerile. Avem interese, mai ales în ceea ce privește accesul uh, produselor lactate, produsele de calitate, denumirile, indicațiile geografice. Nefiind progrese aici, nu văd despre ce am putea vorbi. Ați vorbit și despre Maroc. Ei bine, fosta, vechea comisie, fosta comisie este cea care a negociat uh, acest acord, acord care va fi ratificat uh, în Parlament. Este vorba despre un acord care a fost așadar negociat în timpul mandatului uh, uh, fostei comisii, dar nu trebuie să credeți că va fi vorba de o liberalizare totală, chiar și pentru roșii, pentru fructe și legume. Știu că acesta este subiectul de preocupare pentru multe state membre. Există un sistem de protecție, un sistem de securitate care ne permite să intervenim, să intervenim, îmi scuze, atunci când uh, va apărea o problemă, ca cea din, de exemplu, din sectorul roșilor. Acum, permiteți-mi să um, trec în revistă diferitele um, întrebări. Acum, scrisoarea comună, V-am dat deja câteva elemente. Mă întrebați de ce am informat presa și nu am informat Parlamentul. În primul rând, nu am informat presa. Această scrisoare nu a fost transmisă presei. S-a avut loc o scurgere de informații, nu știu de unde, dar este o scrisoare internă pe care cei patru comisari au trimis-o președintele, președintelui Comisiei. Deci nu s-a luat nicio decizie în acest sens în cadrul Comisiei. Este o propunere pe care cei patru comisari au făcut-o președintelui. Voiam să clarific acest lucru pentru că a avut loc o scurgere de informații în presă și am preferat să vin să vă informez, deci să nu credeți că am informat presa înaintea dumneavoastră. Este un proces intern uh, comisiei și sigur că la momentul potrivit vom discuta despre asta și vom discuta și despre uh, conținutul cadrului comun strategic. Este un cadru strategic de implementare. Rep repet, e vorba de regulamente separate, bugete separate, obiective separate, dar pentru implementare deseori proiectele sunt similare și atunci se încearcă să um, se obțină o mai mare transparență, o mai mare claritate, să se pună puțină ordine și responsabilii diferitelor programe, respectând regulamentele, respectând obiectivele și respectând liniile bugetare, ar trebui să poată să uh, pună în aplicare un mecanism de coordonare pentru a asigura complementaritatea programelor. Nu e vorba de o fuziune a bugetelor, a regulamentelor sau a obiectivelor, ci este vorba despre o reflexie comună asupra strat- ă, cadrului strategic de implementare. De fiecare dată când se adoptă un regulament, există un buget, se prevede ce se va finanța, ce nu se va finanța și există și un cadru de implementare unde se furnizează elementele necesare pentru ca statele membre să-și elaboreze programul. Și chiar în perioada actuală de programare, fiecare stat membru a încercat să să facă o coordonare la nivelul ministerelor responsabile de diferitele programe, regional, rural, social. Ei bine, deci s-a încercat o coordonare pentru a nu se finanța același lucru cu fonduri uh, diferite și să nu se lase deoparte lucruri importante. Și atunci acest cadru la nivel european va uh, facilita um, uh, munca ministerelor și autorităților regionale și o să avem ocazia să revenim pe acest subiect. Acum, regulile de piață uh, Uh, din pachetul privind laptele. V-am spus că există propuneri care vin în uh, sensul întăririi organizațiilor de producători, în sensul contractualizării, uh, întăririi rolului organizațiilor interprofesionale și întăririi transparenței. Mai sunt și alte elemente care au, uh, ieși, care au rezultat din uh, activitatea grupului de nivel înalt și care vor fi tratate în cadrul pachetului privind reforma PAC. Și acum, întrebarea legată de uh, instrumentele de gestionare a crizelor va fi și ea tratată aici. am spus, am intenția să mențin instrumentele de intervenție pe piață, dar ca măsuri de securitate, de asigurare uh, în ceea ce privește cerealele, laptele, celelalte produse. Nu o să, men- nu o să renunțăm la ele, dar le mm, menținem ca ca plase de siguranță. În ceea ce privește situația pieței cerealelor, cred că am spus asta ieri în uh, Consiliul uh, pe teme de agricultură, nu vom ezita să utilizăm instrumentele pe care le avem la dispoziție. Uh, știți că nu am uh, o baghetă, o, o baghetă magică mm, cum aveau predecesorii mei în trecut. Vom utiliza instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv introducerea pe piață a stocurilor de uh, orz. Nu sunt cantități foarte importante, dar acelea pe care le avem vom încerca să le uh, punem pe piață până la sfârșitul anului. Și aștept să avem deja o evaluare clară a situației uh, recoltei uh, pe acest an, înainte să procedăm la uh, introducerea pe piață. Și spuneam și în Consiliu, avem o situație de creștere a prețurilor uh, care a fost influențată și de decizia Rusiei și a Ucrainei de a nu mai exporta cereale, dar uh, din punct de vedere al producției nu mai suntem în situația din 2007-2008. Producția acum se înscrie în media ultimilor, ultimilor 5 ani. Deci nu din cauza lipsei cerealelor uh, s-a înregistrat această creștere a uh, prețurilor. Și o legătură cu o altă întrebare care mi-a fost adresată legată de volatilitate și speculație, speculații pe piață. Știți că am avut o intervenție comună cu uh, comisarul Michel Barnier, uh, comisar care îmi dorește să prezinte un pachet de reglementare a piețelor uh, produselor de financiare derivate, încercând să asigure transparența pe piață, evitarea speculei și Mm, eu particip pe deplin la acest proces și pe partea de materii prime și agricultură voi fi prezent la elaborarea acestui cadru reglementar prin care vom încerca să punem ordine în modul în care se încheie uh, contractele pe piață pentru a se evita orice fel de speculații și pentru a asigura mai multă transparență pe piață. Acum, în ceea ce privește pachetul legislativ și calendarul, uh, George Lyon spune că mm, sunt prea multe lucruri, că volumul de muncă este foarte încărcat da, sunt multe lucruri, dar nu toate se vor întâmpla în, acest, în același timp. Există un pachet privind calitatea și laptele care, vor fi, care va fi prezentat până la sfârșitul acestui an și sperăm ca în cursul anului viitor să avem o decizie finală pentru a adopta acest text împreună cu Parlamentul și Consiliul. Pachetul legislativ privind reforma PAC nu va veni decât în iulie anul viitor. Pentru moment vom prezenta comunicarea cu orientările strategice, vom continua discuția și consultarea publică cu Parlamentul și și Consiliul, însă de această dată pe baza documentului de orientare al Comisiei și pe baza acestei prezentări a dezbaterilor, voi lua în considerare observațiile pe care le veți face dumneavoastră, pe care le va face Consiliul pentru a pregăti pachetul legislativ pentru luna iulie. În ceea ce privește actele de mm, implementare, spuneam coordonatorilor mm, grupurilor politice din partea Comisiei Agri. Avem un calendar uh, foarte strâns și vom încerca să asigurăm um, timpul minim de supraviețuire pentru uh, serviciile Comisiei care sunt responsabile de pregătirea actelor uh, normative care vor uh, urma în acest proces. Acum abordarea strategică privind bugetele, bugetele pentru reforma PAC. E bine, pentru buget există un calendar care a fost prezentat de către președintele Comisiei Europene în discursul său în fața Parlamentului. Ceea ce pot să vă spun este că în prima fază, cel puțin, se va face o evaluare intermediară și apoi comunicarea. Se va prezenta uh, probabil um, se vor prezenta rezultatele evaluării intermediare uh, în primăvara anului viitor și apoi uh, pachetul legislativ privind reforma PAC va veni după. Este clar că trebuie să avansăm um, cu acest pachet legislativ privind politica agricolă comună pentru a putea oferi perspective agricultorilor pentru perioada post-2014, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Legiferăm până în 2013 pentru a putea apoi lansa o nouă perioadă de programare și pentru asta avem nevoie de pachetul legislativ. Vom vedea cum evoluează lucrurile din punct de vedere bugetar, nu depinde însă numai de comisie. Bun, j'ai répondu à M. Nicholson sur le fait que... Cred că am răspuns lui James Nicholson, uh, care spunea că presa informează înainte ca să o facă domnul comisar. Văd că nu mai este domnul Nicholson în sală. Însă repet faptul că de câte ori mi-ați cerut să vin sau de câte ori am simțit că a fost nevoie să vin în comisia dumneavoastră, am făcut acest lucru, am venit. Însă v-am spus, această scrisoare a celor patru comisari era un element intern din cadrul comisiei și am încercat, am vrut să Uh, clarific lucrurile față de dumneavoastră. Bineînțeles, pe baza comunicării vom lansa acest proces de consultare publică, e adevărat. Raportul BOVE, care vor fi consecințele și urmările. E adevărat că vor fi anumite elemente care vor fi preluate în pachetul legislativ referitor la reforma PAC. Am cerut serviciilor mele să analizeze în amănunt uh, propunerile dumneavoastră, să vedem ce anume putem integra. Însă sunt multe elemente care nu țin doar de portofoliul meu în calitate de comisar de agricultură, care se referă de asemenea și la politica politica uh, industrială, la industria agroalimentară și care a participat la grupul de înalt nivel referitor la lanțul alimentar. Apoi mai sunt și probleme legate de concurență. Odată ce vom face această analiză, voi vedea împreună cu colegii mei în ce fel vom putea să lansăm un proces de reflexie care să se ocupe de întregul lanț alimentar și care, bineînțeles, depășește cadrul strict al uh, Comisarului uh, pentru Agricultură. În ceea ce privește pachetul calitate, da, vor exista propuneri care vor permite etichetarea locului de producție. Vor exista propuneri în așa fel încât produse tradiționale, produse specifice să poată fi clar etichetate. Produse locale, produse din zone muntoase. Vom avea cu siguranță ocazia să abordăm acest uh, subiect. Doamna Iegle, Uh, cum anume acest lucru se va pune în aplicare? Uh, vom discuta acest lucru în momentul în care propunerea va fi gata. Deocamdată este doar vorba de o inițiativă. Încă nu am uh, pus pe masa de discuții un text precis. Apoi, în ceea ce privește cerealele, cred că am răspuns. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, mai multe întrebări mi-au fost adresate. E adevărat, e adevărat că e vorba de un pilon important al politicii agricole comune care are un buget important și vom încerca prin propunerile pe care le vom face încă în comunicarea Uh, viitoare, să facem în așa fel încât să existe o gamă de posibilități, o gamă mai largă, în așa fel încât să se țină seama de noile provocări legate de competitivitate, de dezvoltarea produselor locale, de nevoile uh, uh, fermelor mici și mijlocii, introducerea elementelor inovatoare, cercetare. Cu siguranță vom discuta acest lucru pe 17 noiembrie. Uh, sau pe, pe 17 noiembrie, exact. Apoi, politica concurență și politica agricolă comună. Eu nu vreau să schimbăm regulile concurenței la nivel european. Există un comisar pentru concurență, există un comisar pentru agricultură, dar în același timp, tratatul de la Lisabona prevede în mod clar Posibilitatea pentru sectorul agricol, având în vedere specificitatea acestuia, prevede deci posibilitatea de a avea organizații comune de piață care, bineînțeles, pot instaura anumite norme în domeniul concurenței. Eu nu cer alte excepții decât cele care sunt deja prevăzute în tratat. Deci trebuie ca acestea să fie clar definite în așa fel încât să nu afecteze modul de funcționare general al pieței. Nu cer să se schimbe regulile concurenței în Uniunea Europeană, ci cer doar ca tratatele Uniunii Europene care vizează sectorul agricol să fie respectate. Și pe baza tratatelor vom face propuneri. Pentru mine lucrurile sunt clare. Nu cred că trebuie să amestecăm uh, Uh, lucrurile. Avem o specificitate a sectorului agricol și pe baza acestei specificități avem reguli de concurență pe care le putem defini în cadrul organizațiilor comune de piață. E o precizare pe care vreau să o fac tocmai pentru a evita anumite confuzii sau neînțelegeri. Oui, la, euh, Madame Herans Garcia. Euh... Doamna Herans Garcia, da, va exista o, o, o respectare, o, o, separare clară între uh, denumirile de origine controlată și indicațiile geografice și vom menține această distinție pe viitor. Vom încerca să avem o definiție mai clară uh, în ceea ce privește anumite produse specifice tradiționale. Uh, eu nu vreau să distrug ceva care funcționează foarte bine, ci vreau să îmbunătățesc sistemul, să clarific definițiile. Uh, în ceea ce privește indicațiile geografice, denumirea de origine controlată, să definesc rolul organizațiilor profesioniste care interacționează în aceste sectoare, să clarific diferențele care există între diferitele mărci înregistrate, denumiri și uh, uh, indicații. Vom avea ocazia să discutăm despre asta. Bon, între la comercială și la politica agricolă comună. Uh... Apoi, politica comercială și politica agricolă comună în paralel, doamna Maghines. Da, v-am dat răspunsul la din Există o coordonare. Știu care sunt uh, limitele eu nu sunt împotriva comerțului. Sectorul agroalimentar european este primul sector industrial european pentru că are posibilitatea aceasta de export. Însă e adevărat că există anumite limite pe care nu vreau să le depășesc tocmai pentru a nu pune sub semnul întrebării sau în pericol modelul agricol european uh, care a beneficiat de bani, de investiții din partea contribuabililor europeni. Donc pour les laits, euh, si on remplace les quotas avec les contrats, uh, da, înlocuirea cotelor cu contracte. Vreau să vă amintesc totuși că aceste cote vor exista până în 2012 și noi propunem acum în 2010 uh, să existe în paralel anumite sisteme care să permită agricultorilor și producătorilor de lapte să se organizeze mai bine, să fie mai prezenți pe piață, în negocierile contractelor, în negocierile de prețuri, în negocierile de volum, și am spus, veți vedea, în pachetul pe care îl voi prezenta, eu mă angajez ca până la sfârșitul mandatului meu, deci până când se va termina perioada cu cotele, să avem un raport clar, să vedem dacă e nevoie de măsuri noi, dacă anumite măsuri trebuie întărite, în așa fel încât să asigurăm o anumită stabilitate a sectorului produselor lactate. Voi face asta. Însă măsurile pe care noi le propunem vor funcționa în paralel cu sistemul de cote care va continua să existe până în 2012. Măsurile uh, jeunes agriculteurs Quelle proposition, uh... În ceea ce privește tinerii agricultori, domnul Niculescu, vă rog, un pic de răbdare, puțin tică răbdare. Vom vedea, într-adevăr, țin seama de acest aspect de instalarea noilor agricultori, tinerilor agricultori și nu numai tineri, pentru că sunt și cei care mai nou se consacră agriculturii. Și am spus săptămâna trecută într-o conferință pentru tinerii agricultori, am spus acest lucru. Eu sunt de părere că dacă uh, tinerii agricultori nu mai au încredere în sistem, atunci pur și simplu am ratat pariul pe care îl aveam, uh, pe care Eh, vreau să-l câștigăm în ceea ce privește reforma PAC. Și voi propune eh, măsuri concrete, să vedem cum anume putem să reînnoim acest pachet consacrat instalării și eh, tinerilor agricultori. Vom ține seama de diversitatea care există între diferitele state membre, diferitele categorii de agricultori. Voilà, je pense que euh, j'ai abordé toutes les questions. Cred că am abordat toate chestiunile. Mai a rămas doar întrebarea domnului Lewandowski referitor la buget. A. Pentru găini. Pentru bunăstarea animalelor. <laughs> Nu funcționează interpretarea, spune un, o persoană din sală. Și atunci domnul comisar spune, nu e din cauza mea, atunci am să încerc să mă exprim în limba engleză. Îmi aduc foarte bine aminte că dumneavoastră ați spus această întrebare deja uh, în momentul în care am fost audiat. Și mi-aduc aminte că e vorba de bunăstarea animalelor. Dar asta nu ține de portofoliul Comisarului de pentru Agricultură. Cu siguranță că domnul comisar Dali va fi încântat să vă răspundă, pentru că el se ocupă de reglementările legate de bunăstarea animalelor. Nu ține de agricultură. Mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați clarificat acest lucru dar nu e prea uh, folositor. Eu cred că este folositor, spune domnul comisar, pentru că separarea portofelor este clar uh, definită. Protecția consumatorului, bunăstarea animalelor, toate astea țin de domnul uh, Dali. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să, să, să dau un răspuns foarte, foarte rapid. Știu că toți reprezentanții anumitor lobby-uri în Uniunea Europeană vin să vă vadă și pe dumneavoastră în momentul în care au o doleanță de formulat. Da, dar doar pe această temă, spune domnul comisar. Acum, în ceea ce vrește bugetul, am spus întotdeauna că nu știu foarte bine ce a spus domnul Lewandowski, dacă spune că bugetul PAC ar trebui să fie redus în bugetul total al Uniunii Europene această posibilitate ar fi plauzibilă cu condiția ca bugetul european să crească. Dacă vrem să menținem ambițiile noastre pe care le avem pentru politica agricolă comună, atunci ar trebui să ne acordăm și mijloacele necesare. Asta va fi poziția mea întotdeauna. Voilà, je crois que je fais le tour, monsieur le président. Si că am încheiat, domnule președinte. Plățile directe și celelalte mm, aspecte legate de reforma PAC vor fi discutate în momentul prezentării comunicării din 17 uh, noiembrie. Spuneam deja asta la început. Uh, da, adaugă domnul comisar, uitasem, m-ați rugat, uh, mi a cerut să prezint și prioritățile președinției maghiare, dar eu nu le cunosc. Președinția maghiară este cea care va putea să facă asta. Cu sau fără președinția maghiară, pentru micii agricultori, vă spuneam, o să vedeți în comunicarea pe care o voi prezenta în 17 noiembrie, există mm, uh, mențiuni clare despre agricultura de mici dimensiuni uh, și despre sprijinul care va fi acordat uh, micilor agricultori sunt preocupări pe care le-am uh, anunțat deja și care se vor reflecta în propunerile pe care le voi face. Deci, da, aveți câteva priorități în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Voiam să-i mulțumesc, uh, spune domnul președinte, lui, uh, vreau să-i mulțumesc lui Dacian pentru prezența sa. Probabil că în dățile viitoare va trebui să ne organizăm mai bine, pentru că intrăm într-o fază extrem de intensă pentru lucrările noastre. Programul prezentat de domnul comisar este foarte bogat, vom avea pachete legislative, va trebui să discutăm despre viitorul PAC. Deci, va fi foarte bine să ne vedem mai des. O să-i cer, domnule comisar, să vină chiar mai des uh, în comisia noastră, dar trebuie să ne organizăm mai bine lucrările pentru că nu putem petrece uh, o după-amiază punând toate întrebările posibile trebuie să ne organizăm mai bine pentru a-l invita pe domnul comisar să răspundă doar în liniile de ansamblu și bineînțeles că domnul comisar ne va spune care este viziunea sa. Nu trebuie să uităm că suntem uh, și noi un uh, uh, organ legiuitor, nu ne exprimăm doar un aviz. Și atunci uh, noi suntem cei care uh, avem rolul de a ne gestiona această responsabilitate. Nu trebuie numai să cerem, ci să și facem propuneri pe care să le elaborăm noi înșine împreună. Mulțumesc încă o dată uh, domnului comisar. Suspend ședința pentru un minut și apoi vom relua cu atelierul.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 Vă rog să vă așezați. Începem discuția pe punctul 5 din ordinea de zi, rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale. Începem așadar atelierul. În numele întregii comisii, vă rog să-mi permiteți să salut experții, doamna Sally Shorthall de la Universitatea Queen's din Belfast, Belfast și dorim să le urăm bun venit. Este vorba de rolul femeii, așa cum v-am mai spus, în dezvoltarea rurală. Dau cuvântul raportoarei. În ultimii ani s-a dezvoltat mult rolul femeilor în acest domeniu, dar în acest atelier dorim să analizăm mai bine rolul socioeconomic al femeilor în zonele rurale, în afară de, de situația în care doamna Iegle ar dori să adauge ceva, dau cuvântul experților. Doamna Egle nu dorește să adauge nimic, așa că voi da cuvântul direct experților. Thank you very much for the invitation. Uh... Mulțumesc pentru invitația de a prezenta această temă. Și eu și Betina suntem foarte interesate de acest subiect. Eu mă numesc Sally Shorthall și am să încep prin analiza rolului femeilor în Europa, în agricultura europeană. Voi prezenta foarte pe scurt. Am fost rugată să accentuez diferențele dintre rolul femeii în uh, cadrul politic și agricol și să analizez rolul acestora în impactul asupra CAP, PAC. Aveți uh, prezentarea în fața dumneavoastră. Am să mă concentrez în această prezentare la poziția femeilor în uh, agricultură. Aici este o legătură foarte strânsă între cercetarea și prezentarea mea și uh, ne ocupăm de munca femeilor la fermă, precum și de uh, situația femeilor, soțiilor. De asemenea, voi spune ceva despre contextul, uh, cadrul politic și legal la nivel UE. Am să încep însă cu unele remarci de precauție. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că există o variație importantă în Europa. Uh, variază atât uh, dimensiunile cât și tipul de ferme și acestea depind de piețele rurale, locale de muncă. Există diferențe semnificative între statele membre vechi și statele membre noi și această situație este îngreunată din cauza faptului că nu există date comparative complete puse la dispoziție pentru studiu și cercetare. Dar uh, ne vom mai gândi la acest lucru după 2013. Aceasta este o fotografie care a fost uh, publicată într-un jurnal agricol local. Jurnalul mi-a dat voie să o folosesc și vă arăt pentru că aici în față este o femeie și după aceea dacă priviți cu lupa mai vedeți o femeie în spate. Atât am găsit în toată această sală restul sunt bărbați. Dar cam așa înțelegem noi uh, la nivel public agricultura. Agricultura este mai mult o muncă a bărbaților. Însă atunci când analizăm contribuția femeilor la acest tip de activitate, vom vedea că 41% din forța de muncă în asociațiile familiale o reprezintă femeile. Sigur că există diferențe între statele membre noi și statele membre vechi, dar majoritatea activităților de, eh, desfășurate în agricultură se desfășoară în familii, în asociații familiale. Acest lucru se leagă mai mult sau mai puțin de structura agriculturii și uh, economiei în statele membre respective. Nu este neapărat o chestiune legată strict de gen. Statisticile ne arată faptul că există o înțelegere limitată a, a contribuției femeilor în muncile agricole. Femeile acoperă însă o serie de activități foarte importante în locul bărbaților aceștia când lipsesc foarte mult de acasă, uh, desfășurând munci de sezon. Acest tabel ilustrează pur și simplu situația în unele țări, diferențele dintre uh, procentele de femei și bărbați în statele membre noi și statele membre vechi. Vedeți că uh, este un procent foarte mare în Letonia, dar un procent foarte mic în Danemarca. Vom vedea dacă această tendință este pozitivă sau nu și dacă ajută la creșterea calității în agricultură. diversificarea tipurilor de fermă este o metodă de a îmbunătăți PAC. Uh, s-au făcut studii comparative în acest sens. Femeile tind să fie active în acest domeniu. În multe părți ale lumii, uh, femeile au o educație și pot uh, contribui cu flexibilitate, gândire strategică, își pot asuma angajamente. Uneori femeile însă au o abordare diferită în ceea ce privește diversificarea fermelor. Le interesează mai mult să dezvolte inițiative care nu necesită mult capital și poate că trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când privim recomandările. În acest sens sunt implicații și pentru noile state membre. Nu a existat întotdeauna infrastructura în noile state membre pentru a permite diversificarea fermelor și pentru a le lăsa să se dezvolte. Sigur că inițiativele de acest fel au nevoie de o investiție de capital de un fel sau altul. Este foarte importantă și activitatea femeilor în afara fermei. Tendința este ca femeile să lucreze în afara fermei. Este o opțiune de viață și femeile uh, aleg să-și dezvolte o carieră proprie. Sigur că acest lucru variază în funcție de regiune, de structura fermei, de cultură și de oportunitățile care există pe piața muncii. De multe ori femeile nu au o alternativă. Se subliniază așadar importanța strategiilor de dezvoltare rurală și regională pentru agricultură pentru a exista posibilitatea de a oferi surse alternative de venit femeilor. Modul în care acționează femeile, trebuie spus, depinde de opțiunile celorlalți. Sigur că un aspect foarte important în acest context se referă la accesul la pământ pentru că este vorba de concurență pe piața muncii pentru obținerea unui loc de muncă. Uh, așadar, trebuie să ne asigurăm că femeile au acces la o fermă pentru a ști de ce se uh, specializează în acest domeniu. Sigur că transferul de pământ este guvernat de factori economici, legali și culturali. De asemenea, există o serie întreagă de cadre legale în Europa și acestea variază de la Irlanda și Regatul Unit, unde uh, se poate lăsa ferma unui singur moștenitor până în uh, Danemarca, unde ferma trebuie cumpărată și Franța și Germania, unde cuplul are ferma în proprietate comună. Așadar, există o variație foarte mare în ceea ce privește cadrele legislative. Uh, sigur că bărbații sunt uh, văzuți ca fiind forța de muncă predominantă în acest domeniu, dar trebuie spus că ei de fapt sunt în mod predominant proprietarii de ferme. Un studiu din 2007 arată că 78% dintre femeile uh, care muncesc la fermă sunt soții. În 2007, vedeți procentul de femei care dețin ferme în proprietate. Vedeți că este un număr extrem de mic. De asemenea, dacă ferma este partajată. Este foarte clar că există diferențe între statele membre. Există unele state membre unde sunt o, o număr mare de femei sunt proprietari de ferme. E un paradox până la urmă la mijloc, uh, pentru că adaptarea de ordin structural merge mai curând în direcția măririi numărului de ferme mai mici. Însă, de facto, crește numărul fermelor mari și acest lucru înseamnă că sunt din ce în ce mai puține femei proprietari de ferme mici. Fața publică a agriculturii este aceasta. Se pare că femeile sunt mai puțin dispuse să participe. În general, predomină bărbații în organizațiile din domeniul agricol și este clar că organizațiile acestea tind să fie reprezentate de către bărbați. Știm, avem uh, date de natură anecdotică Știm că femeile sunt implicate, de fapt, în activitățile de management și de strategie de la fermă. La nivel politic, este foarte important să ne asigurăm că acestea sunt implicate. s-a vorbit de noi veniți la începutul prezentării. Nu avem statistici care să arate care este situația noilor veniți în acest sens. Se încurajează însă acest uh, lucru și unele state, cum ar fi Suedia și Spania, au uh, susținut cu sume suplimentare pe noi veniți dacă acestea erau femei. Nu este foarte clar de ce trebuie să existe egalitate de gen. Există o viabilitate economică, economică la fermă în acest sens. Am putea sugera că obiectivele femeilor fermieri sunt mai bine adaptate la nevoile viitorului. Și nu știm dacă nu cumva situația ar fi diferită dacă fermele ar, lor ar fi mai mult orientate spre piață. Nu știm de ce, însă, nu există dovezi în acest sens. În ceea ce privește cadrul politic și legal UE, există integrarea acestui concept de mainstreaming în politicile UE, dar ne întrebăm cât de eficientă a fost inițiativa. Există susținere pentru fermierii bărbați, pentru ferme. Este destul de greu să vedem în ce măsură s-a schimbat ceva. Nu putem vedea dacă într-adevăr egalitatea de gen a făcut vreo diferență. Dar trebuie să ne gândim la cum se poate crește participarea femeilor. În ceea ce privește directiva referitoare la tratamentul legal al soțiilor uh, liberilor profesioniști 82010 care se referă la drepturile sociale ale acestei categorii. Am analizat uh, poziția tinerelor femei fermier în acest context și uh, am, s-a ridicat întrebarea dacă există o tendință de a crește numărul de tinere femei fermier. Vorbim de importanța uh, pieței muncii la nivel la, nivel rural și regional. Este foarte important să existe uh, posibilitatea de acces la firme, la, la ferme, la locuri de muncă în fermă. Uh, o altă întrebare, cresc, uh, crește numărul de acorduri prenupțiale la ferme? Există femei care își uh, revendică ferma în cazul unui divorț. Pentru că dacă femeia a contribuit la venitul firmei, trebuie să ne asigurăm că îi se protejează drepturile. Recomandările post 20, 2013 Există um, date, dar este nevoie de date complete. Deocamdată există anumite goluri. Trebuie să vedem cum putem reprezenta mai precis uh, structura din domeniul agricol. De asemenea, am putea cere să se uh, desfășoare în continuare studii și statistici care să ofere detalii referitoare la situația femeilor în ferme. Și cred că ar fi foarte util pentru politicieni și pentru grupurile interesate. Trebuie să recunoaștem că dezvoltarea pieței muncii rurale este în strânsă legătură cu dezvoltarea pieței de muncă regionale în ceea ce privește accesul la pământ și la proprietate, avem nevoie de mai multe informații în ceea ce privește modificările, modificările tendințelor actuale și pentru a vedea dacă există evoluții pozitive. Așa cum am spus, există studii care indică dacă femeile au obiective diferite, priorități diferite în acest domeniu dacă acestea sunt uh, mai adaptate la obiectivele PAC în viitor. Cu siguranță că ar putea să existe o direcționare mai precisă în uh, ceea ce privește specializarea și uh, inițiativele femeilor pentru a avea o egalitate de gen mai eficientă, trebuie să avem monitorizare și evaluare mai precise. Există am, am putea cere o evaluare de la organismele de implementare în ceea ce privește poziția femeilor, care au fost contribuțiile lor și cum vor proceda în următorul program. Comitetele de monitorizare a programului pentru dezvoltare rurală tinde să uh, supravegheze, tind să supravegheze mai bine acest aspect. putem să ne asigurăm că know-how-ul femeilor și experiența lor e, sunt puse în, în valoare. În final, știm că există multe date cu caracter anecdotic în ceea ce privește contribuția femeilor la programele de dezvoltare rurală. Am uh, făcut studii bazate pe interviuri care să ne ajute să ne asigurăm că țintele PAC iau în considerare și poziția femeii. Și cu siguranță că trebuie uh, echilibrate, trebuie rezolvate deficiențele, dificultățile din statele membre noi. Pentru că încă există diferențe în Europa. Vă mulțumesc! så mycket. Det var intressant och jag tror att det är oerhört viktigt. Mulțumesc, a fost foarte interesant. Cred că este foarte important să reflectăm la aspectele de gen atunci când uh, discutăm uh, despre dezvoltarea rurală. Pentru Uh, avea o funcționare a pieței locale a locurilor de muncă, este important ca bărbații care se căsătoresc cu femei agricultori sau femeile care se căsătoresc cu bărbați agricultori să se asigure că întreaga familie are posibilitatea de a trăi și de a, de a munci în uh, exploatația agricolă respectivă. Următoarea expertă este Bettina Boc Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să explic uh, care a fost misiunea mea. Mi s-a cerut să reflectez la situația socială a femeilor în uh, regiunile rurale din Europa. Sigur că se suprapune în parte cu situația femeilor agricultori, însă voi încerca să uh, descriu situația în general pentru femeile din mediul rural. Deci, mi s-a cerut să fac un inventar al uh, elementelor cheie din, uh, în ceea ce privește situația femeilor din, uh, din zona rurală, uh, care sunt um, aspecte legate de veniturile pe care le au, calitatea vieții, apoi să explic diferențele între regiunile din statele membre și grupurile sociale și să emit niște recomandări privind um, Politica agricolă, comună după 2013 pe baza unor bune practici și pe baza bunor, bune practici și pe baza experiențelor de până în prezent. Mă voi concentra astăzi pe concluziile studiului meu uh, și pe Uh, importanța lor în termen de politică. Trebuie să facem o diferențiere în termeni teritoriali și în termeni de grupuri uh, sociale, să subliniem importanța marginalității și apoi vom vorbi despre lecțiile pe care le putem învăța din uh, politică. Dacă ne uităm la situația femeilor din zonele rurale, nu avem dovezi um, legate de un dezavantaj generalizat. Nu toate femeile sunt dezavantajate, nu sunt toate defavorizate. Când analizăm statisticile, de exemplu, uh, participarea la locuri de muncă plătite, participarea la, uh, de, la luarea deciziilor și uh, comparația în ceea ce privește calitatea vieții, da, sunt diferențe față de bărbați, însă nivelul de egalitate sau inegalitate este destul de similar dacă comparăm așadar femeile din mediul urban și cele din mediul rural. Cum este posibil acest lucru? Pentru că opinia generală arată că femeile din mediul rural sunt defavorizate. Atunci cum este posibil? Atunci trebuie să luăm în considerare faptul că multe zone rurale s-au schimbat. În urma Um, contra urbanizării uh, sociale sau în urma transplantării anumitor um, agenți economici în mediul rural, uh, piețele mm, locurilor de muncă uh, din mediul rural și din mediul urban au devenit destul de similare. În foarte uh, Uh, multe regiuni, uh, diferența între mediul rural și mediul urban nu mai există, ceea ce înseamnă că zonele rurale au devenit mai puțin îndepărtate. Și pentru o mică glumă sau o mică ilustrare a acestui punct de vedere, trebuie să vă spun că este important să nu subestimăm impactul pe care modernizarea l-a avut asupra vieții din zonele rurale. Uh, modern, mijloacele moderne de comunicare oferă multe uh, oportunități care acum 10 ani nu existau. Și în termeni foarte simple, numeroase mm, zone rurale oferă femeilor șanse similare cu cele din zonele urbane. Și atunci, femeile din zonele rurale sunt foarte asemănătoare cu femeile din zonele urbane în termeni de educație, de aspirație uh, față de mm, dezvoltarea personală modernă. Asta nu înseamnă că nu există probleme, că nu există constrângeri care trebuie depășite, dar aceste constrângeri sunt destul de similare pentru femeile din mediul rural și din cel urban. La fel sunt și strategiile. E vorba în ambele cazuri de combinația vieții profesionale cu viața familială Există diferențe între grupurile sociale, deci vedem uh, diferențe între femeile care au un nivel de studii mai mare sau mai mic, um, femeile care sunt căsătorite sau care nu sunt căsătorite, care au un loc de muncă sau nu, însă, într-adevăr, uh, ele nu sunt atât de pregnante între urban și rural. Totuși, nu avem niciun motiv să fim optimiști în general sau să uh, extragem sau să ajungem la concluzia că nu mai există niciun fel de defavorizare a femeilor uh, din mediul rural. Anumite zone rurale continuă să fie îndepărtate, să fie izolate, iar altele devin din ce în ce mai izolate în urma um, modificărilor, uh, evoluțiilor uh, sociopolitice. Uh, E vorba de zonele care depind de agricultură, unde există puține locuri de muncă, unde există un nivel scăzut de educație, unde unde există puține servicii și unde calitatea vieții uh, este scăzută. Aceste zone sunt Um, izolate, îndepărtate, dar nu neapărat din punct de vedere geografic, ci din punctul de vedere al uh, conexiunii față de viața modernă. Uh, deci, putem face o diferență între semnificațiile termenul, termenului de rural. Uh, trebuie să facem o diferență între uh, ce înseamnă o zonă rurală și ce înseamnă oportunitățile care sunt deschise acestor zone rurale. Există zone rurale care sunt accesibile și sunt apropiate de uh, zonele urbane, nu, atât din, nu numai din punct de vedere geografic, ci și al stilului de viață. E vorba de zonele din nord-vestul Uniunii Europene și uh, mai există și zone care se află în periferia Uniunii Europene, în sud-estul Uniunii Europene, unde dificultățile sunt mai mari. Dezavantajarea zonelor rurale nu vine neapărat din caracterul lor rural, ci din caracterul lor marginal, în sensul că beneficiază de infrastructuri uh, slabe, uh, de mobilitate redusă uh, în ceea ce privește transportul către locul de muncă și, de asemenea, piețele de consum sunt, sunt de asemenea îndepărtate. Sunt zone care sunt slabe și din punct de vedere social, adică au o vitalitate socială slabă și oamenii care locuiesc acolo au o încredere scăzută în dezvoltare și uh, sunt mai puțin, mai puțin disponibili să se implice în dezvoltarea socială a comunităților pentru că nu cred că pot ajunge la un nivel bun de viață în termen de viață modernă. Și aici intervin și um, aspectele, să spunem, um, învechite uh, privind um, egalitatea de gen și anume nu sunt locuri de muncă pentru femei, nu sunt servicii și intervine izolarea socială. Toate acestea se adaugă problemelor uh, legate de declinul rural. Uh, sunt uh, zone unde se acumulează dezavantajele, resursele sunt puține, calitatea vieții este scăzută, um, nu există bunăstare socială, există o nemulțumire față de viața profesională și o lipsă de sprijin pentru femei dar și pentru mulți bărbați și mai ales pentru tineri. Și atunci, ce înseamnă toate aceste lucruri uh, din punctul de vedere al politicii agricole comune post-2013? Este important să um, recunoaștem că inegalitatea de gen este strâns legată de declinul rural. Trebuie să um, rezolvăm problema marginalității uh, pentru a împiedica exodul femeilor. Trebuie să ele vor încerca întotdeauna să își rezolve problemele singure, să aibă un nivel mai bun de, de viață, o calitate mai bună de viață și atunci vor părăsi zonele rurale. Și în general, persoanele tinere și cele cu spirit uh, antreprenorial sunt cele care decid primele să părăsească zonele rurale. În termen de recomandări specifice, vorbind despre politica agricolă comună, trebuie să ne concentrăm pe zonele marginale, cele izolate, unde problemele eh, de gen eh, sunt strâns legate cu ehm, Uh, cu cele legate de dezvoltare. Uh, Problemele de gen există bane, dar nu intră în responsabilitatea politicii agricole comune și atunci mi se pare important să ne concentrăm pe zonele marginale uh, și să mm, vizăm o reconectare și o reintegrare a acestor regiuni um, o reconectare la ritmul general de, de dezvoltare. Trebuie să susținem mobilitatea, să investim în calitatea vieții și să facem în așa fel încât uh, să oamenii să-și dorească să rămână în uh, regiunile rurale, să-și dorească să se implice în uh, managementul local. Cred că trebuie să investim întâi înainte de a ne aștepta ca locuitorii zonelor rurale să se și implice în dezvoltarea lor. Vorbind despre egalitatea de gen, mi s-a cerut să analizez experiențele recente și am uh, um, examinat uh, proiectele legate de egalitatea de gen și programele rurale. Uh, trebuie să subliniez că a fost o analiză foarte scurtă, foarte mică, uh, care trebuie făcută într-un mod mai aprofundat, dar am reușit să observ că abordarea este în general aceeași. Există unele proiecte pentru femei care sunt destul de asemănătoare peste tot și Uh, ele sunt adăugate în programul general de dezvoltare rurală. Deci nu este vorba despre un plan integrat și în orice caz nu este vorba nici despre un plan teritorial de uh, egalitate de gen. Uh, Egalitatea de gen trebuie să fie abordată și din punct de vedere teritorial, ceea ce înseamnă că trebuie să identificăm care sunt oportunitățile și care sunt constrângerile dintr-o anumită zonă, specifice zonei, și apoi să vedem cum pot fi abordate și rezolvate și apoi să le integrăm în dezvoltarea rurală în general. Trebuie întărite organizațiile femeilor, Trebuie ca acțiunea acestor organizații ale femeilor să um, depășească frontierele regionale, um, să fie, uh, să acționeze ca o plasă de siguranță atunci când vorbim despre violență domestică și de probleme de securitate. Trebuie să promovăm participarea femeilor în programele de dezvoltare rurală. Uh, acest lucru a fost subliniat deja. Este clar că femeile sunt foarte puțin reprezentate în organismele mm, participative, în sistemul de jos în sus sau în uh, programele guvernamentale de dezvoltare. Nu știu dacă acest lucru este posibil, dar ar fi important ca autoritățile locale să fie responsabile, să devină cu adevărat răspunzătoare uh, pentru programele de dezvoltare rurală. Deci nu numai să le gestioneze, dar să și răspundă de modul în care uh, egalitatea de gen este integrată în aceste programe. Și, nu în ultimul rând, trebuie să se monitorizeze ceea ce s-a făcut și ceea ce nu s-a făcut și unde s-au înregistrat succese. Pentru moment se știe foarte puțin despre factorii de succes ai, ai programelor um, de dezvoltare rurală care integrează egalitatea de gen. Și acum ajungem la subiectul meu uh, preferat, și anume trebuie să investim în colectarea de date și în cercetare. Sunt foarte multe informații, foarte multe statistici, foarte multe date, dar dacă uh, ne uităm mai îndeaproape și le căutăm pe cele pe care ne interesează, vedem că ele nu sunt disponibile. Este foarte greu să um, vedem ce s-a întâmplat cu adevărat la nivel regional. Există o lipsă de statistici um, pe genuri, există de asemenea o lipsă de cercetări comparative, de studii comparative. Și Există mai ales o lipsă de studii în uh, regiunile cele mai dificile. Foarte multe întrebări rămân deschise. Am încercat să răspund la câteva dintre ele. Uh, știm foarte puține lucruri despre egalitatea de gen în uh, zonele rurale, știm foarte puține lucruri despre uh, problemele de violență, despre problemele de migrație, pentru că dacă nu le privim din punct de vedere transregional sau național, nu vom înțelege nimic, pentru că nu este numai vorba despre femeile care părăsesc zonele rurale, ci și despre persoanele care vin în zonele rurale uh, și de unde vin, vin ele. Și trebuie, făcută diferența între persoanele care locuiesc într-o anumită regiune, cele care au venit să locuiască în regiunea respectivă, cele care au un um, statut legal. Spuneam că uh, am încercat să răspund la câteva din întrebările care mi-au fost adresate și acum aștept uh, opiniile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, care a fost foarte interesantă. Cu siguranță, iată că avem multe de făcut, pentru că tocmai am primit confirmarea că, în principiu, nu avem prea multe informații despre starea lucrurilor. Nu știm exact de ce uh, nu am reușit să obținem aceste informații și nu vom putea să luăm decizii până când nu știm exact ce se întâmplă la fața locului. Și acum are cuvântul doamna Iegle, raportor. Mulțumesc, doamnă președinte și mulțumesc uh, celor două experte pentru prezentarea completă. Pentru noi uh, au apărut idei uh, cu siguranță noi la care vom trebui să ne gândim. A existat o serie de decizii în Parlamentul European în ceea ce privește egalitatea. Acum trebuie să vedem cum s-au implementat acestea. Ce ar trebui să facem de acum încolo. Pentru mine și pentru noi cei de aici din Comisia Agri, există aspecte la care putem contribui și pe care eu le consider importante Poate vă întrebați de ce a apărut această temă în discuția din Comisia Agri. Și răspunsul este foarte simplu. Pe de o parte, femeile reprezintă o prioritate în, zona, în zonele agricole și nu vrem să uităm faptul că și în contextul activității noastre aici și discuției uh, de dinainte cu domnul comisar uh, Cioloș, uh, privim înainte spre perioada post-2013. Iar femeile sunt un stâlp cât se poate de important al acestei construcții. Nu vorbesc numai de cele care lucrează în agricultură concret, ci de femei în general trebuie să vedem cum arată zonele noastre rurale, cum arată din punct de vedere politic, care sunt condițiile cadru din aceste zone, au femeile acces la aceste zone și pot rămâne în aceste zone și își pot desfășura activitatea. Și mai există un aspect. Există necesitatea de a susține cu bani acest program, pentru că degeaba avem programe dacă nu avem modalități de finanțare. Ați spus că este al doilea pilon și că se înscrie în principiul subsidiarității și statele membre și regiunile pot aplica diferit acest instrument, însă vreau ca după 2013 să nu pierdem acest instrument. În acest raport Vreau să clarific acest lucru. Avem nevoie de acest pilon, avem nevoie de acest buget. Cu excepția situației uh, de proprietate, unde așadar este numele femeii respective uh, pe cererea de plată. Această a doua parte, acesta, al doilea pilon este important și uh, avem în continuare un proces de concentrare. Eu provin din Baden-Württemberg uh, și am făcut această experiență. Am văzut că zonele urbane sunt mai bine dezvoltate, sunt mai puternice decât cele rurale. Scopul meu este să aduc în lumina reflectoarelor Um, zonele rurale. Este un fapt că trebuie să le ajutăm să se dezvolte și să le dăm și femeilor o perspectivă în aceste zone pentru a-și putea aduce contribuția în plan social, în plan economic. Cred că dacă reușim acest lucru prin intermediul raportului nostru, am făcut deja un pas mare. Este o inițiativă care se înscrie în procesul de raportare general referitor la PAC. Uh, acest punct se poate include și în alte rapoarte, în cele pe dosare legislative pentru că vreau să inițiez proiecte care să implice femeile din zonele rurale, care să le ofere mai multe posibilități și să le dau până la urmă ceva mai multă putere. Până la urmă este vorba și de putere aici. Putere politică. Femeile se organizează în asociații și vrem să vedem cum arată aceste asociații în zonele rurale voi pregăti un alt raport pe acest punct până la sfârșitul lunii martie anul viitor. Deci mă interesează ca în regiuni, în statele membre, să se pornească o discuție și la nivelul organizațiilor de femei, în așa fel încât acest raport să fie influențat de dezbatere. Pentru că legislația e una și implementarea ei este cu totul alta. Și la nivel local, femeile sunt cele care stau în fața provocării. După Lisabona, ă, sigur că se produce reforma PAC și în sensul și discuției de aici, de astăzi, ă, vreau să fac uz de propunerile colegilor în acest raport. Pentru că mulți dintre dumneavoastră deja știu cam în ce direcție mă îndrept. Și atunci uh, vom putea desfășura procesul de lucru normal aici. Mă bucur să le pot da femeilor din zona rurală o identitate, o față prin intermediul acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Jägle. Și acum doamna Dăncilă. Îmi cer scuze. Dacă nu v-am... Vreau să mulțumesc și eu pentru această expunere care a oglindit uh, activitatea și rolul femeilor în agricultură atât uh, pentru țările în care agricultura, femeile care lucrează în agricultură au oportunități uh, apropiate de cele din mediul urban, dar și pentru femeile care fac efectiv o agricultură pentru supraviețuirea uh, a lor și a familiilor lor de aceea cred că trebuie avut în vedere uh, măsuri concrete atât pentru femeile în care agricultura se face într un mod modern cu acces la informaie dar i pentru femeile marea majoritate din ara din care provin în care agricultura se face în cea mai mare parte ca o agricultură de subzistenă. Uh, sunt convinsă că raportoarea noastră elisabeth jeggle Uh, va elabora un uh, raport amplu, un raport excelent și atunci când afirm acest lucru, uh, vreau să-l argumentez cu un mic moment din vizita pe care Comisia de Agricultură a efectuat-o în România și anume faptul că în program a fost introdusă o vizită la o mică fermă tradițională de creștere a ovinelor într-o zonă muntoasă greu accesibilă, Acolo deputații europeni au luat cunotină de problemele cu care se confruntă o, mică familie de fermieri, în care lucrau uh, soțul, soția și trei copii. La finalul uh, vizitei, elisabeth a vrut să le mulțumească pentru ospitalitate, pentru primirea făcută, însă a observat că uh, soția fermierului, care până atunci fusese prezentă, lipsește de la finalul vizitei deputaților europeni l a întrebat pe fermier unde este soia acesta a explicat că animalele s au întors de la păscut și că soia s a apucat de treburile care se fac în agricultură în această situație la care replica lui Elizabeth, cred că este foarte elocventă pentru acest raport, a fost sigur, așa se întâmplă mereu, bărbații muncesc, chiar, bă, femeile muncesc, iar bărbații se aleg cu laudele. Eu sunt convinsă că în raportul lui uh, Elizabeth, femeile vor fi apreciate și nu numai bărbații se vor alege cu laudele, prin uh, raportul pe care îl va face prin amendamentele depuse sunt convinsă că femeile vor fi tratate în mod egal cu, bărbaii în acest domeniu. Uh, uh, eu sunt, convinsă că această problemă a femeilor în mediul rural a femeilor în agricultură este o problemă de realitate pentru europa și cred că uh, viitoarea politică agricolă comună trebuie să fie o politică echitabilă atât pentru femeile care lucrează în agricultură cât și pentru bărbați. Uh, eu cred că uh, acest aspect ar trebui să fie un aspect de o importanță deosebită pentru politica agricolă comună atât pentru acum dar mai ales după două mii treisprezece iar pentru aceasta vreau să reiterez ceea ce a spus elisabeth avem nevoie de un buget corespunzător dar și de noi uh, instrumente care să promoveze aceste, acest principiu. vă mulțumesc și cred că o să avem o bună colaborare în Uh, acest uh, proiect. Nästa talare är herr Tarabella. Mulțumesc, are cuvântul domnul Tarabella. Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că prezentările făcute, chiar dacă au fost foarte rapide, au fost extrem de elocvente. Spuneam deci că prezentările au fost foarte elocvente, se pare că zgomotul de fond a dispărut și, într-adevăr, în ceea ce privește aceste prezentări referitor la situația femeilor în agricultură, uh, vedem cifrele, 41% din forța de lucru ei bine, e mai mult decât o simplă minoritate, e aproape paritate în acest caz. E adevărat, noastră a subliniat, 60, 78% dintre aceste femei nu au un statut foarte clar. Uh, de sine stătător. Cred că avem aici trei direcții de gândire pentru lupta noastră pentru egalitatea de gen. Mai întâi, lupta pentru o cotitularizare a drepturilor. E adevărat că ferma beneficiază de anumite drepturi, dar ne-am putea gândi pe viitor să avem o organizare diferită, să fie ajutoarele să fie acordate forței de muncă din fermă. Deci dacă există două persoane care lucrează cu normă întreagă, atunci există o cotitularizare a drepturilor. Bineînțeles, asta nu schimbă cu nimic situația în momentul în care toată lumea se înțelege bine. Dar în ziua în care ar putea interveni un divorț, o, știu eu, o separare, atunci acest lucru ar schimba viața femeii pentru că, având această cotitularizare, um, femeia beneficiază de o parte din drepturi și acest lucru încă nu este cazul deocamdată. Apoi, e nevoie de un adevărat statut al femeii agricultor, uh, ca un lucrător liber profesionist. Pentru că în momentul în care vine momentul uh, pensiei în țara mea, în Belgia, care are totuși un sistem de protecție socială ce poate fi considerat ca fiind exemplar, are multe defecte, dar are și foarte multe calități, putem să spunem că în momentul în care uh, se ajunge la pensie nu se primește nimic și dacă există eventual vreun divorț, toți anii de muncă nu sunt valorizați, nu sunt preluați în calcularea unei pensii sau unei prepensii. Cu siguranță că aici putem acționa. Uh, știu că Belgia, doamna Sabine Laruel, a muncit foarte mult în această direcție și s-au înregistrat progrese. Și cel de-al treilea punct este uh, ceea ce ne-a explicat doamna Dăncilă, și anume lupta împotriva anumitor stereotipe. Uh, băiatul uh, primește laudele și fata este cea care mulge vaca. Uh, e adevărat că astăzi cu un tractor modern, băiatul care muncește pe tractor nu se mai obosește chiar atât de mult. Dacă există cumva fermieri în uh, sală, nu pot decât să le recomand uh, un tractor de modă veche, fără încălzire, fără <laughs> niciun fel de confort. E adevărat că acest, acest gen de stereotip îl regăsim cam peste tot. Uh, Uh, și în mod clar putem încerca să inversăm lucrurile. E adevărat că va trebui să treacă ceva timp, însă muncile la fermă, care de multe ori uh, se pare că sunt rezervate bărbaților, să poată să fie repartizate în mod mai echitabil și e nevoie de evoluție în acest sens. Apoi, în ceea ce privește cea de-a doua prezentare, femeile în mediul rural, e adevărat că trebuie să facem distinția între diferitele zone rurale. Sunt zone rurale pe care le-am putea califica drept favorizate, aproape de orașe, mai ales în țările în care uh, rețeaua rutieră este foarte bine dezvoltată. E, sunt uh, zone semiurbane, sunt zone care sunt atrăgătoare, care nu vor fi niciodată părăsite, pentru că există o presiune urbanistică. Cei care părăsesc orașele vin să locuiască la țară. Uh, dar există totuși un pericol în aceste zone. Nu e diferența de egalitate între femei și bărbați, ci e problema de mixitate socială, pentru că există presiuni funciare, creșterea prețurilor, știu eu, la uh, închirieri sau la achiziționarea de locuințe. E vorba de populație destul de înstărită uh, Uh, pentru că nu uitați că noi ne aflăm într-un context de liberalizare a serviciilor publice, dispar uh, birourile poștale, dispar anumite autobuze, linii care nu mai sunt asigurate, uh, căi ferate de asemenea, care iarăși anumite trasee nu mai sunt asigurate. Și cum avem, spre exemplu, un model familial, doi părinți și unul sau doi copii, e nevoie de două mașini ca să poți să trăiești la țară. Și există acest risc de precarizarea femeii în mediul rural, rural. Ar fi interesant să vedem ce se întâmplă când intervine un divorț sau o separare. De multe ori femeia primește uh, tutela copiilor și asta nu înseamnă că veniturile sunt identice în momentul în care uh, există un divorț. E adevărat că în ceea ce privește, spre exemplu, știu eu, închirierea unui apartament sau unei case, cheltuielile legate de casă, de mașină și așa mai departe, uh, ele am putea spune că rămân aceleași, însă în plus mai sunt și cheltuielile legate de copii și de multe ori femeile sunt deci victime. Uh, ele sunt cele care trebuie să facă toate deplasările pentru copii și așa mai departe. Și sunt deci oarecum obligate să facă fața acestor uh, cheltuieli. Și atunci, uh, din două una, ori își pot permite să păstreze casa, ori va trebui să închirieze. Mai sunt și alte zone rurale. În anumite țări în care rețeaua rutieră nu este bine dezvoltată și atunci chiar vorbim despre viața la țară în sensul clasic al cuvântului. Și mai există problema de exod rural. Uh, populația care rămâne la țară, la sate, este departe de viața modernă. Liniile internet uh, nu ajung până acolo, deci e o precarizare a situației. Bineînțeles, există și aspectul de egalitate de gen, dar aș spune eu că mai degrabă ar trebui să punem accentul pe mixitatea socială care ar putea fi periclitată în zonele rurale. Și atunci persoane mai puțin înstărite, pentru că nu au de ales, se regăsesc, uh, părăsesc orașele și se regăsesc undeva în afara orașelor, în periferie, la țară, pentru că nu au alte posibilități. Iată, deci câteva piste de gândire. Tack. Nu är det fru Morway. Uh, Doamna Morei, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Uh, îmi cer scuze, dar voi trece la limba engleză, spune vorbitoarea. Pentru că întrebarea mea este foarte ciudată. De ce am vorbit engleză? Am tot vorbit despre fermele familiale astăzi au fost uh, făcute cercetări pe această categorie și e interesant. Sigur că nu e nicio problemă semnificativă uh, când este vorba de gen în contextul fermelor familiale. Este mai curând o problemă în contextul uh, agriculturii industriale, industrializate ferme care produc materie primă pentru industrie, pentru că în acele ferme lucrează femei și aș vrea să vă dau un exemplu. Știu că cunoașteți statisticile. Impresia mea este că în acest tip de agricultură, angajarea femeilor nu există. Spuneți-mi dacă am dreptate sau nu. Am tras concluzia corectă prin dispariția fermelor familiale dispar locurile de muncă pentru femei în domeniul agricol. Așadar, scad uh, șansele de uh, angajare pentru femei în zonele rurale. Și o remarcă, spuneți că există puține date statistice, cantitative, în ceea ce privește femeile în agricultură, în zonele rurale. Uh, v-aș spune atât dumneavoastră cât și doamnei Iegle, care spune că este foarte interesată de acest subiect, că cercetătorii care se ocupă de problemele de gen vă încurajează să faceți cercetare calitativă femeile merg în sate, merg, vin în Ungaria. Am în estul Ungariei sunt uh, sate unde uh, vin cercetătorii și întreabă femeile despre problemele cu care se confruntă, transportul public, violența domestică și cineva le ascultă. Cred că aceasta este parte din plan, pentru că există destulă cercetare care să ne permită să înțelegem care este poziția femeii în agricultură și în statele membre noi, în România, de exemplu. Pentru că condițiile din uh, Germania, din Regatul Unit, nu se aplică deloc în noile state membre. Mulțumesc! Thank you, Madam Chair. And first of all, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc celor doi experți care au făcut o prezentare foarte interesantă. Știu că nu aveți toate datele statistice uh, în zonele unde există segregare de gen, dar așa cum au spus unii dintre colegii mei, un punct crucial este interacțiunea dintre familie și fermă. Uh, un lucru care m-a frapat a fost discuția despre modelul uh, fermei familiale europene. Și vă rog să vă puneți întrebarea cum contribuie PAC la acest lucru. Așa cum spunea colegul meu George mai devreme, uh, Trebuie să includem uh, acest lucru în contextul PAC după 2013, pentru că trebuie finanțate cumva și fermele familiale. Pentru că tocmai formulăm amendamente la acest raport. În acest context, credeți că în acest domeniu, rolul femeilor este important, trebuie să recunoaștem importanța lor și să luăm în calcul acest lucru când elaborăm politici. În ceea ce privește regulamentul și uh, mainstreaming-ul, cred că este foarte important să uh, rearuncăm o privire acolo. Una dintre cele mai importante întrebări este de ce să crească numărul femeilor în agricultură. Cred că trebuie să răspundem la această întrebare. Plecăm de la premisa că e ceva bun dacă crește numărul. De, dar de ce avem nevoie de mai multe femei în agricultură? E ca și cum ați întrebat de ce avem nevoie de mai multe femei în politică. Uh, de ce uh, este nevoie de mai multe femei uh, fac decizii, iau decizii mai bune? Răspunsul este nu. De fapt, ele iau alt fel de decizii și avem nevoie să ajungem la un echilibru. Deciziile lor nu sunt neapărat mai bune, ci sunt diferite și sunt utile în ceea ce privește uh, politicile agricole egalitatea, accesul mai bun pentru femei și vorbim în Parlament despre accesul la locuri de muncă, este foarte important să existe acces egal al femeilor și la programele de dezvoltare rurală. Ar trebui să uh, ținem cont și de faptul că s-a menționat abordarea teritorială a problemei de gen și cred că este un punct crucial pentru că aici vorbim despre acces, fie că este acces la tehnologia informației, nu, face, nu e nicio diferență aici și discutăm de două politici foarte importante ale UE, uh, egalitatea de gen și, teritori- și um, coeziunea teritorială. Și trebuie să privim foarte atent aceste două aspecte uh, așa cum spunea doamna Iegle, este foarte important aspectul genului în contextul uh, coeziunii teritoriale și cred că în acest raport trebuie să găsim soluții practice de a ajunge la coeziune ter teritorială. Trebuie să vorbim cu femeile fermier, cu organizațiile de femei, ca să înțelegem și să învățăm din experiențele lor. Pentru că noi votăm în regulamente aici în Parlament, dar oamenii după aceea trebuie să trăiască cu ele. Așadar, este important să implicăm opinia publică cât mai mult. Pentru că, sigur că discutăm de reforma PAC, dar nu este vorba de reforma PAC separată, izolată de întreg. Este foarte important ca această reformă PAC să fie înscrisă în imaginea de ansamblu. Valoarea muncii femeilor a fost de asemenea un punct foarte important. Marc uh, Tarabella a ridicat această chestiune. Apoi pensiile au fost și ele menționate. Pensiile femeilor agricultori și într-adevăr în comisie în această după amiază uh, am ascultat unele uh, femei care au, au lucrat în agricultură și uh, au argumentat foarte serios dreptul femeilor agricultori la pensie. Este la fel de important ca accesul la locul de muncă în agricultură atunci când femeia este tânără. Așadar, ar trebui ca acest aspect al genului să nu rămână marginal și să fie inclus în discuția despre PAC post-2013. Tack. Jag ska tillåta mig att säga en sak trots jag kanske inte skulle göra det. Poate că ar trebui să adaug uh, ceva. Mă, întrebarea este de ce avem nevoie de femei în agricultura europeană? Răspunsul este simplu. Dacă dorim ca agricultura noastră să fie una vie, atunci trebuie să fie reprezentate ambele genuri. Pentru că dacă vom avea un singur gen reprezentat în agricultură, atunci după o generație eh, va muri de la sine. Thank you. Um... Doamna Doț, mulțumesc. Înainte să fim prea uh, entuziaști despre rolul femeii în agricultură, mă gândeam la Irlanda de Nord, țara de unde provin, unde avem un uh, secretar de stat uh, responsabil de agricultură din partea Regatului Unit, o femeie, la fel un ministru femeie responsabil de agricultură în calitate de mm, membru al Parlamentului, eu însă mi-am implicat foarte mult în uh, domeniul agriculturii. Um, și am și cu mine un exemplar al um, ziarului specializat pe agricultură din Irlanda de Nord, care este editat de o femeie și într-adevăr putem să Uh, dăm exemple foarte bune despre modul în care femeile devin niște modele și despre cum um, reușesc foarte bine în ceea ce unii consideră a fi o lume a bărbaților. Și aș dori să mă concentrez pe următorul lucru. Am crescut într-o mică fermă din Irlanda de Nord o fermă în care se lucra uh, cu timp parțial, în sensul că tatăl meu uh, uh, avea un alt loc de muncă și mama mea se ocupa de fermă în timp ce el nu era acasă. Este modul în care funcționau foarte multe ferme și continuă să fie rolul multor femei. Și în astfel de familii se dorește ca următoarea generație copiii să beneficieze de educație pentru a face altceva. Și este, în și acesta este un exemplu despre modul în care funcționa agricultura în Irlanda de Nord și poate că în unele locuri încă mai funcționează așa, însă femeile în general sunt, au un nivel de educație mai mare, beneficiază de mobilitate socială și pot să lucreze în agricultură ca uh, uh, fiind o alegere personală de stil de viață și acest lucru este foarte important. Și uh, diseară voi lua cina cu un uh, organism de formare pentru uh, femeile din Irlanda de Nord, un organism care utilizează foarte bine fondurile structurale uh, pe partea de educație și de formare în vederea îmbunătățirii educației și accesului um, la educație pentru femeile din mediul rural și urban. Este un program foarte important finanțat în prezent din fonduri structurale. Luna viitoare, în octombrie, Uh, voi primi un grup de sprijin uh, care va vizita Parlamentul, un grup de femei. Cred că este o idee bună, doamna Iegle, să, uh, să le întâlniți și dumneavoastră. Este o organizație foarte activă în Irlanda de Nord și știu că nu ați auzit încă de, de ele, dar aceste femei au avut inițiativa de a veni la Parlament pentru a vedea cum stau lucrurile aici. Și există foarte multe organizații de acest gen la nivel rural care acționează pentru um, îmbunătățirea capacității uh, de acolo printr-un acces mai bun pentru femei la, locul de, la locurile de muncă. Există date care arată că în Irlanda de Nord um, există din ce în ce mai multe femei care intră în sectorul uh, agricol uh, în sectoare foarte specializate, cum este cel al creșterii animalelor, un sector foarte important uh, pentru comunitate. Una din experte a vorbit despre aspirațiile pe care ar trebui să le avem pentru femeile din uh, mediul rural și anume sprijinirea mobilității, investițiile în calitatea uh, vieții și uh, să încercăm să le convingem să rămână în mediul rural. Însă acest lucru nu este diferit față de situația bărbaților în în Irlanda de Nord uh, ne-am confruntat cu un adevărat exod al populației uh, rurale masculine, uh, care a fost cauzat de mm, circumstanțele economice de circumstanțele economice extrem de grave care au adus la o creștere a arată, ratei sinuciderilor. Și o ultimă un ultim aspect, am vorbit despre proprietatea asupra fermei și asupra pământului și cred că aici ne apropiem în mod periculos de ceea ce sunt competențele naționale. Și în cele din urmă programul de dezvoltare rurală a fost împărțit în Irlanda de Nord uh, în foarte multe bucăți și a fost afectat foarte mult de birocrație. Iar Problemele de gen sunt subiectul uh, unor studii din ce în ce mai, mult, din ce în ce mai numeroase. Uh, cred că mm, avem probleme foarte mari în programul de dezvoltare rurală pe care trebuie să le luăm în calcul și asta pentru a direcționa fondurile către domeniile unde pot fi uh, foarte bine cheltuite și cred că este un bun exemplu de, de bune practici. Mulțumesc! Doamna Eckner, domnul Eckner este ultimul vorbitor. Cred că problema nu este atât de gravă pe cât spuneți dumneavoastră. Am lucrat în agricultură timp de 39 ani și 39 de ani și uh, am asistat la schimbări. Și uh, există cazuri în care exploatațiile agricole sunt gestionate chiar numai de femei și acolo lucrurile funcționează foarte bine. La fel, în cazul reprezentanților comerciali care vin uh, în ferme, când mi-am început eu activitatea, erau foarte puține femei care făceau asta. Din anii 90, aceasta este o nouă profesie, mă refer la profesia um, uh, de economist și foarte multe femei sunt astăzi economiste. Deci sunt foarte multe locuri de muncă care au fost deschise femeilor. Am participat la uh, Uniunea Națională a Fermierilor, Agricultorilor uh, și am uh, observat că foarte multe femei au început să participe la Consiliul de Conducere al acestei organizații. Femeile nu vor să fie implicate în anumite sectoare E adevărat că femeile nu, au, uh, nu, nu reușesc să intre în anumite părți ale muncii dintr-o fermă, tocmai pentru că acestea au fost preluate de um, utilajele automatizate. Și astăzi uh, tehnologia a schimbat foarte mult lucrurile. Ceea ce n-am auzit astăzi, nu s-a vorbit despre uh, cazurile legate de mm, căsătorii, de căsătoriile externe. De exemplu, un uh, tânăr care um, are o fermă trebuie la un moment dat să se căsătorească. Uh, dacă dorește să se căsătorească cu o persoană care deține o fermă, uh, pot uh, avea niște posibilități destul de interesante, pentru că dacă doresc să aibă o familie, pot continua să-și desfășoare și activitățile agricole, nu vor fi complet uh, detașate de acestea. O femeie care este implicată în activitățile agricole nu trebuie să renunțe la această meserie uh, în momentul în care are copii. Soția mea mergea pe câmp împreună cu copiii în mașină. Uh, Deci acest lucru se, se întâmplă, se poate întâmpla. Mă întreb însă cum se colectează toate aceste informații. Într-adevăr, Ni se pun foarte multe întrebări despre angajații pe care avem. De exemplu, eu am opt angajați, dintre care întâmplarea face șapte să fie bărbați. Și uh, mă întreb ce se va întâmpla atunci când mi se vor pune toate aceste întrebări legate de angajații mei? Care este genul lor? Va trebui să explic. Și mi se va spune că forța mea de lucru este dezechilibrată din punct de vedere al reprezentării genurilor și atunci voi fi obligat să uh, schimb această situație. Ce, voi, ce se va întâmpla? Voi pierde mm, plățile unice din cauza că am numai angajat bărbați? Deci mă întreb care va fi rezultatul? Unde se va ajunge, având în vedere tot ce s-a prezentat aici? Mulțumesc! Tack och det var sista talare och då ger jag ordet till antingen fru Mulțumesc, aceasta a fost ultima intervenție și acum pot să dau cuvântul eventual mai întâi doamnei Iegle, după care dau cuvântul experților. Sau să dau mai întâi cuvântul experților. Foarte bine, atunci experții mai întâi. Care dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul? pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Uh, Am hotărât să încep eu prima, pentru că se pare că sunt mai multe întrebări adresate strict uh, pe tema aceasta a agriculturii. Am să încerc să răspund pe rând și vă mulțumesc tuturor pentru comentariile și observațiile interesante. În ceea ce privește ultima afirmație, ultimul orator, cred eu că argumentele uh, au fost foarte interesante de ce trebuie încurajate femeile în agricultură și așa mai departe. Dar noi am putea să vă punem și noi o întrebare. De ce uh, analizați acest lucru ca fiind o problemă? De ce, de ce puneți sub semnul întrebării această abordare egalității de gen? Oricum, am să mă refer la acest lucru mai târziu. Apoi, în ceea ce privește întrebarea referitoare la cel al doilea pilon, cred că acest punct este unul foarte valabil, un argument foarte valabil. Uh, e nevoie de, de informații în ceea ce privește diversificarea și uh, toate aceste elemente se pot înscrie în această direcție ca fiind parte importantă a întrebărilor puse. Apoi, întrebarea pusă de domnul Tarabella referitor la egalitatea de drepturi în ceea ce privește uh, titlul de proprietate și așa mai departe. Uh, da, e un punct important, tocmai de aceea am și analizat acest aspect pentru a înțelege cât mai bine ce se întâmplă în momentul în care există un divorț sau o separare, ce se întâmplă cu copiii, ce se întâmplă cu uh, ferma. Și din nou, vedem că lucrurile sunt rezolvate în mod diferit în funcție de uh, fiecare stat membru, de prioritățile economice, de situația specifică și așa mai departe. Uh, anumite uh, subiecte, oare pot fi ele tratate la nivel european? Nu știu, cred că asta e o întrebare diferită. Dumneavoastră v-ați referit la situația noilor state membre și a Ungariei. Uh, Bineînțeles, noi suntem cercetători, încercăm să facem o cercetare calitativă. Uh, totuși, pentru a face acest lucru e nevoie de un set de indicatori concreți, tocmai pentru a putea opera o analiză și cred că aveți dreptate pentru a înțelege diferențele între femeile din uh, noile state membre, femeile fermiere din noile state membre și din cele cu vechime, e nevoie de uh, cercetare calitativă suplimentară. Noi am analizat foarte multe documente și am avut dovezi, a spune eu, aproape contradictorii despre rolul femeii în agricultură și în ferme, în funcție de uh, cum anume aceste date au fost colectate, dacă s-a inut seama de dimensiunea de gen. E adevărat că e un punct, un argument deosebit de interesant. Apoi, în ceea ce privește întrebarea dacă ne dorim sau dacă ar trebui să ne dorim o creștere a numărului de femei din agricultură, uh, aici e o chestiune de interpretare, de echilibru. Se pare că e un punct care uh, nu duce la o controversă. E nevoie de femei. Apoi, în ceea ce privește pensiile, uh, și noua directivă pe care am menționat-o, într-adevăr, încearcă să schimbe lucrurile, poziția femeilor, în așa fel încât acestea să aibă acces la o pensie proprie. În ceea ce privește cazul Irlandei de Nord, e adevărat că e un caz interesant. 6% uh, din forța de muncă uh, uh, de fapt e din, din agricultură sunt femei, dar există un procent de 12% de noi uh, Uh, agricultori care vin și se instalează. Uh, acum întrebarea este următoarea. Avem nevoie de o cercetare calitativă, de o deplasare la fața locului pentru a discuta cu acești oameni, cu aceste femei, cu aceste organizații. Nu știu dacă cineva își dorește vreodată să existe mai multe regulamente, mai multă birocrație, mai multe demersuri administrative probabil că ar trebui să analizăm acest aspect. Nimeni nu-și dorește acest lucru, însă merită analizat. Apoi, E adevărat că numărul de uh, economiști veterinari care sunt femei a crescut foarte mult. Și e adevărat că acest lucru are, reprezintă un impact real. Există, deci, anumite regulamente care pot fi aplicate pentru aceste noi profesii, noi uh, situații. Apoi, e adevărat că femeile nu prea sunt interesate de partea tehnologică, utilaje și așa mai departe. Uh, există anumite, mi-aș spune eu, situații predeterminate cine anume face ce în, uh, în uh, fermă. Soția dumneavoastră sper că are drepturi individuale clar definite în ferma dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Dau cuvântul acum colegei mele Bettina. Um, I'm not able to address every question individually. Nu am uh, notat fiecare întrebare separat, dar cred că voi fi în stare să fac unele comentarii. De ce e importantă contribuția femeilor în zonele rurale? Cred că calitatea este importantă în sine, în ceea ce privește dezvoltarea și PAC în sens mai specific unii dintre dumneavoastră ați făcut referire la acest lucru. Nu este vorba numai de femei și nu discutăm numai de ce este spre binele femeii, ci este spre binele tuturor. Este vorba de calitatea vieții, de șansele pe care le oferă zonele rurale. Nu putem să ne așteptăm ca oamenii să rămână în zone izolate, îndepărtate, uh, și să ducă o viață mulțumitoare. Dacă nu au o viață mulțumitoare, aceștia pleacă. Și acest lucru se aplică femeilor și bărbaților în egală măsură. Câteodată este însă o diferență și pentru Irlanda există studii unde există mai puține șanse ca băieții să plece. De fapt, băieții au dificultăți în a pleca pentru că ei sunt legați de pământ. De la ei se așteaptă să rămână pe proprietate. Așadar, că, așadar nu pot să plece pentru a-și căuta un loc de muncă în altă parte. Așadar, este o problemă de calitate, dar și de uh, coeziune rurală și teritorială pentru Comisia de, pentru Agricultură este important acest aspect. Este importantă cercetarea calitativă, dar ceea ce avem noi la dispoziție acum nu este foarte uniform distribuit uh, la nivelul zonei europene. Există state membre unde sunt destule studii și sunt alte state membre unde uh, nu există. Și există mai multe motive. Uh, un prim motiv este distanța. Nu este foarte simplu să ajungi în zonele respective. Deși avem o idee despre situația de acolo, sunt multe lucruri pe care nu le știm sau nu le știm cu siguranță și avem nevoie de mai multe date sau mai multe studii. Unele studii pot să fie de natură statistică, dar cred că mai important este să acoperim uh, țările și uh, paleta de regiuni ca să nu avem studii de caz singulare pe aici, pe acolo, pentru că acest lucru ne îngreunează munca. Unii dintre dumneavoastră ați spus, cred că dumneavoastră din uh, Irlanda de Nord, ați spus că organizațiile femeilor uh, joacă un rol foarte important pentru femeile din acele zone, pentru a le face vizibile, pentru a le putea acorda accesul la sprijin politic. Nu sunt foarte sigură cât de puternice sunt aceste organizații ale femeilor în uh, zonele rurale. Știu că în uh, țările de jos, de exemplu, sunt, există aceste organizații, dar se luptă pentru supraviețuire. Și întrebarea care se pune este cât de mult uh, o interesează pe o femeie să devină membră într-o astfel de organizație. Uh, trebuie să dezvolte tot felul de proiecte pentru a se putea finanța. Și, din nou, aceasta este o problemă mai mare în zonele mai îndepărtate și aceste zone pot juca un rol foarte important. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru interesul arătat. Mulțumesc foarte mult. A fost o discuție foarte interesantă și sper că ați avut ocazia, că aveți ocazia să vă continuați cercetarea și în aceste zone mai îndepărtate. Acum dau cuvântul doamnei Iegle ca să rezume. Mulțumesc, doamnă președinte. Este foarte frumos că vă pot uh, numi așa, deși uh, și pe președintele nostru îl avem, uh, îl privim cu mare plăcere când este acolo sus la prezidiu. Cred că este nevoie de statistici și vreau să spun foarte clar, uh, nu aș uh, nu aș supune pe agricultori și uh, pe deținătorii de ferme unui efort suplimentar prin adăugarea unui, considere, unui amendament. dar uh, este nevoie să se pună întrebări și în domeniul agricol despre astfel de lucruri. Dezbaterea este foarte centrată pe femeie. Totul ar trebui să se refere la situația femeii în general în um, zonele rurale, nu numai pe femeia agricultor. Și eu am uh, lucrat la o fermă, am mulți vacile și uh, totdeauna lucrurile sunt relative. Câteodată soțul meu a făcut unele dintre muncile pe care le-ar face femeia. E clar că femeile sunt uh, expuse la o sarcină dublă, dar se și lasă expuse. Vreau să rog pe toți colegii să se implice intens în această discuție pentru a putea avea uh, un cadru clar care să descrie situația femeilor din zonele rurale. Depindem de uh, cel de-al doilea pilon, nu avem altceva la dispoziție și de aceea vreau să vă rog să nu uitați că trebuie să diferențiem. Toate aspectele au o anumită relevanță pentru zona, zonele rurale, dar trebuie să ne concentrăm pe ceea ce ne interesează pe noi aici în Comisia Agri și acesta este cel de-al doilea pilon. Poate Comisia ulterior ne mai poate ajuta știu că în multe state membre și în uh, domeniul celui de-al doilea pilon există proiecte foarte interesante care dau femeilor o șansă. Știu că Italia are astfel de proiecte care dă femeilor posibilitatea de a avea e, uh, grădinițe organizate pentru copii. din Baden-Württemberg uh, știu o serie de proiecte, știu că există în Austria un număr de proiecte care au ca scop uh, îmbunătățirea poziției femeii în zona rurală. Uh, pentru că în acest fel zonele rurale devin mai atractive. Pentru că dacă femeile uh, pleacă din aceste zone, în zonele rurale rămâne populația mai în vârstă numai. Sunt foarte încrezătoare că vom face pași înainte. Și uh, putem întreba și organizațiile care nu sunt acum prezente. Dar se pune întrebarea ce putem face noi la nivel politic pentru a îmbunătăți condițiile cadru. Și toți știți că trebuie să ne luptăm pentru acest al doilea pilon aici, în bugetul uh, pentru agricultură. Sunt multe alte interese la mijloc și George Lyon a spus în uh, raportul său, a făcut, uh, ne-a, ne prezentat o, o imagine bună. Mulțumesc și mă bucur că vom colabora. Ja, tack. Då ska vi vara färdiga för idag och imorgon. Mulțumesc foarte mult. Cam atât uh, pentru ziua de astăzi. Trebuie să încheiem. Mâine vom relua discuțiile la ora 10 și întâlnirea coordonatorilor la 9. Restul membrilor vor veni la ora 10. Mulțumesc! It was okay.